Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen Doamnelor și domnilor, dragi colegi, deschid această uh, ședință, audierea referitoare la Cartea Albă privind transporturile. Am discutat despre asta azi dimineață. Raportorul pentru Cartea Albă, Vin Van de Camp, este și el prezent. Uh, din păcate, um, suntem sub presiunea timpului, deci am să le reamintesc tuturor vorbitorilor că au la dispoziție numai șase minute pentru prezentări, cu o singură excepție, domnul Groș, care este vorbitorul principal pentru astăzi, pentru că el a fost uh, în 2011 raportor pentru această carte albă. Avem un program um, foarte încărcat, cu um, un, un orar foarte strict. Am să-i rog pe toți să își respecte timpul de intervenție pentru a putea duce dezbaterea. Mulțumesc! După fiecare rundă de prezentări, raportorii din umbră vor avea cuvântul um, și ceilalți membri pentru un minut. Raportorii timp de două minute, după cum spuneam. Um, Începem cu uh, primul vorbitor. Ne cunoaștem de mult timp și ne bucurăm întotdeauna când ne revedem. Mathieu Groș, raportor în 2011. Mathieu Groș, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Michael, da, ne cunoaștem de mult. Asta nu înseamnă că am fost întotdeauna de aceeași părere. Oricum, destul de des. Mulțumesc uh, foarte mult. Voi încerca să respect uh, timpul um, oferit și în vechea tradiție va trebui să folosiți um, ciocanul pentru a mă atenționa uh, când acest timp expiră. Ar fi greu să vă redau tot ce s-a discutat atunci. Provocările rămân aceleași în transport. Uh, în domeniul economic uh, este foarte important de la locurile de muncă până la PIB. Știm că transportul în viitorul apropiat um, va fi un domeniu cu o creștere crescândă, fie în domeniul pasagerilor sau al mărfurilor. Și asta ne arată prima provocare foarte importantă. Vă voi pune la dispoziție apoi și slide-urile. Ei bine, când vedem cererea, Uh, și vedem uh, cererea, referit, cererea uh, raportată la, creștere, la emisiile de CO2, vedem că transportul este unul din emitentul principal. Însă ce ne separă de alte industrii este că transportul față de 1990 are emisii crescânde. A fost una dintre bazele folosite de comisie uh, când și-a făcut propunerea în 2011. La asta a uh, contribuit și des, uh, evoluția diferitelor tipuri de transport. Distribuția modală, vedem că domeniul rutier este la 45% și cel maritim la 37%. Știm, bineînțeles, că în momentul în care ceva a ajuns într-un port, apoi este uh, transportat pe uh, continent. Uh, iar um, traficul de pasageri este la aproximativ 80% acum. Acestea sunt uh, provocările când vrem o distribuție modală mai uh, prietenoasă cu mediul. Un alt element menționat și în uh, Cartea Albă este cel uh, referitor la condițiile de lucru și uh, condițiile sociale. Am găsit un studiu din Italia, publicat acum câteva săptămâni, care ne arată că um, a, cerut, a crescut creșterea în domeniul transportului, dar când vedem un, în ce țări acest lucru a dus la creșterea locurilor de muncă, este foarte clar uh, că avem de-a face cu un domeniu în care loc, loc, au fost create locuri de muncă, însă intervin și subiecte precum dumpingul social și condițiile de lucru. Am constatat asta la uh, provocări, uh, dar și în domeniul uh, siguranței și în uh, domeniul drepturilor pasagerilor. Spațiul de transport european, cum ni-l închipuisem noi atunci, a fost până la urmă ceea ce am și văzut în mare parte, și anume o rețea în cele trei tipuri de transport, apoi um, un um, um spațiu aerian unic, de asemenea o consolidarea standardelor în tehnologie și în comunicare, însemna o îmbunătățire a infrastructurii, uh, am uh, estimat că până 2030 exista o nevoie de 500 de miliarde de investiții. Era vorba de asemenea de deschiderea piețelor, dar și luându-se în considerare anumite aspecte și, bineînțeles, uh, să nu uităm regiunile uh, izolate și ultraperiferice și, bineînțeles, doream să asigurăm avantajul în cercetare pe care le aveam. O evaluare reieșită din discuție atunci Ehm, a fost următoarea. Când ne uitam la eficiență, durabilitate și siguranță, vedeam în ce măsură diferitele tipuri de transport ehm, puteau fi evaluate din aceste ehm, perspective. Însă, ce puteam să constatăm a fost că, în general, cunoaștem eficiența transportului rutier, dar că este în continuare nevoie de uh, eforturi în domeniul mediului, în domeniul uh, social și în domeniul siguranței. În ceea ce privește calea ferată, imaginea este exact opusă față de cea a domeniului rutier. Iar uh, la um, Um, transportul pe apă, trebuie să se facă o diferențiere între căile navigabile interne și transportul maritim, iar apoi uh, transportul aerian similar cu transportul rutier. Propunerile din Parlament discutate pe baza propunerii Comisiei au fost uh, sub sloganul Comodalitatea eficientă. Acesta a fost uh, acordul la care am ajuns. Doream această co modalitate, însă ceea ce a fost important pentru noi în dezbaterea atunci a fost să spunem că tipurile de transport nu își fac concurență reciproc. Avem nevoie de toate tipurile de transport, însă am dorit să folosim aceste tipuri de transport în mod complementar pentru a minimiza dezavantajele. Așadar, despre, vorbisem despre toate tipurile de transport, inclusiv biciclete, mijloace de transport în comun și așa mai departe. Acestea sunt propunerile pe care le-am făcut în ceea ce privește mediul. Spre osebire de propunerea comisiei, um, erau două elemente. În primul rând, uh, puneam accentul uh, pe toate tipurile de transport, inclusiv um, uh, biciclete, pietoni și așa mai departe, și apoi vorbeam despre un mix energetic. Apoi, siguranța și drepturile pasagerilor sunt uh, domenii um, pe care Parlamentul împreună cu Comisia l-au abordat destul de des și în ziua de astăzi mai avem um, așteptări în acest domeniu. Mă gândesc la Carta Drepturilor Pasagerilor pentru toate tipurile de transport și nu în ultimul rând um, așa numitul ticketing, emiterea uh, biletelor. Eu vin dintr-o zonă între Belgia, Franța, Luxemburg și așa mai departe și este întotdeauna atât de dificil uh, să mm, te adaptezi la toate tipurile de bilete. Ce am sprijinit în momentul respectiv a fost să avem o rețea reală în întreaga Europa, o rețea în care coridoarele erau axe importante, dar uh, doream și rețele complementare mai mici care să lege, să fie legate de aceste coridoare. Iar a, pro, punctele menționate în această carte albă erau, au fost apoi prevăzute și la tente și la finanțare. Uh, acestea au fost centrele de greutate pe care a trebuit să le uh, stabilim, pentru că am văzut că existau dificultăți la uh, transportul transfrontalier, că existau blocaje în anumite zone, apoi uh, legăturile po- uh, dintre porturilor cu um, calea ferată erau complicate și cu, uh, trans, și cu transportul pe căi navigabile interne. Um, doream să se elimine din um, traficul rutier uh, în vederea unui, unei comodalități uh, a zilei de mâine și, bineînțeles, în afara TNT, așa numitele functional air blocks, blocurile aeriene funcționale, vedem că astăzi nu am progresat cu nimic. Spațiul aerian uh, european este în continuare fragmentat uh, pe 28 de unități. De asemenea, solicitasem un instrument financiar uh, real și era prevăzută o cofinanțare de aproximativ 30% pentru infrastructura de transport, iar alte instrumente uh, au fost greu de găsit. Am avut uh, Connecting Europe Facility, mecanismul de conectare a Europei, apoi 14 miliarde pentru transport, plus 11 miliarde de la fondul de coeziune. Asta pentru noi a fost un prim pas important. Cifrele nu le stabilisem, au fost uh, publicate mai târziu și știam de asemenea că urma să ajungem la finanțări directe între 20 și 80%. Pentru noi a fost uh, esențial acest fapt. Deschiderea piețelor. Vorbisem despre asta, dezbătusem asta, însă considerăm că era nevoie de trei condiții pentru asta. Calitatea serviciilor, uh, formarea și um, formarea și crearea de locuri de muncă și apoi mediul. Așadar, această deschidere a pieței era legată de aceste condiții. Am obținut uh, um, deschiderea în domeniul transportului feroviar, o parte și în domeniul porturilor, asta aș fi vrut eu, dar până la final uh, a fost eliminat la vot și putem uh, să vedem că și comisia de astăzi de transport are probleme în a discuta despre serviciile din porturi. Era vorba de serviciile multimodale și despre optimizarea proces, procedurilor. S-a pus uh, accentul în uh, domeniul formării asupra domeniului maritim, pentru că în rest exista o ofertă. De asemenea, timpii de um, uh, șofat și de odihnă pentru șoferi, acestea au fost o cale foarte bună de a elimina anumite uh, probleme în domeniu. Dar știți că și asta a fost în trecut o discuție foarte delicată și putem înțelege ce s-a întâmplat. Comodalitate eficientă înseamnă asta și în ceea ce privește finanțarea infrastructurii um, și înseamnă și o dezbatere deschisă despre internalizarea costurilor. Iar asta înseamnă că toate tipurile de transport să aibă posibilități să obțină finanțări, nu directe, dar prin parteneriate public-private. Avem normele, știu că cei care se ocupă astăzi de pachetul feroviar știu cât de important este să avem o standardizare a normelor la nivel european. Am vorbit despre asta în, tot, în toate domeniile, dar am subliniat mai ales domeniul feroviar. Uh, pentru că în ziua de astăzi este una din zonele sensibile, una din slăbiciunile acestui uh, sector, 28 de state membre uh, diferite, cu certificări, cu infrastructură diferită, totul uh, foarte scump uh, și în dezavantajul uh, căii ferate. Dar până la urmă uh, și uh, operatorii din domeniu trebuie să să convingă statele membre. Nu numai noi. Obiective și date. Am listat câteva, a fost o discuție uh, importantă pentru noi. Am spus că nu vrem să facem numai teorie, ci vrem și să punem în practică. Veți putea vedea asta apoi și în uh, slide-uri și toate aceste obiective. Iar uh, câteva concluzii ne-am întrebat atunci ce sens are să ducem o discuție teoretică despre viitorul transportului dacă nu avem curajul să măsurăm ce se întâmplă în fiecare an. Am solicitat un raport anual pentru a monitoriza aplicarea obiectivelor. Apoi mai uh, spusesem atunci că este important să existe un control al implementării și ca acesta să aibă loc în statele membre, dar și să existe eventuale sancțiuni nu am să vă dau exemple concrete, dar știm foarte bine că dacă astăzi suntem la al patrulea pachet feroviar, asta are de-a face și cu faptul că aplicarea a ceea ce uh, Comisiul, Comisia, Consiliul și Parlamentul au adoptat, e bine, aplicarea a fost atât de diferită încât a fost nevoie de inițiative legislative uh, noi pentru a îmbunătăți lucrurile. Sunt Um, lucruri pe care le-am discutat în Parlament atunci. Și ultimul lucru la care doream să mă refer, cred că Parlamentul mai ales va trebui să se confrunte cu, uh, și cu propria muncă depusă, nu numai cu cea a Consiliului, mă refer acum la actele delegate. În foarte multe propuneri se face referire la acestea. Vă amintesc numai dezbaterea Uh, despre timpii de zbor pentru piloți. Uh, e bine, în actele delegate deciziile sunt foarte importante și cred că uh, dezbaterea acestora trebuie să fie um, să aibă un rol mai important în Parlament. Aici se închid provocările transportului, rămân eficiența pentru a putea obține din punct de vedere economic ceea ce uh, așteaptă țările și regiunile din partea transportului și asta între um, condițiile de mediu um, foarte importante pentru viitor și dumpingul social. Uh, am așa i-am spus aici, dar uh, în general sunt aspectele sociale care, din fericire, în ultimii ani au fost mai puternic uh, discutate și dezbătute. Și aici putem constata și asta a fost una dintre ultimele discuții pe care le-am avut, ei bine, uh, spuneam că Europa nu trebuie să funcționeze la tariful minim, ci la tariful optim. Mulțumim foarte mult, uh, Michael Groș, spune președintele. De trei sferturi de an n-ai mai fost în Parlament, dar n-am văzut nicio diferență față de cum era înainte. Mulțumim pentru prezență. Trecem acum la prezentările noastre și am să-i dau cuvântul întâi lui Michael Nielsen de la International Road Transport Union. Domnule Nielsen, aveți cuvântul pentru șase minute. Thank you uh, very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați uh, invitat IRU la această reuniune. IRU reprezintă operatorii de autobuze, autocare, taxiuri și camioane din 28 de state membre. Nimeni nu poate să chestioneze importanța transportului rutier. 50% din lucrătorii care lucrează în domeniul transportului lucrează în transportul rutier, avem 75% din bunuri, 90% din valoarea bunurilor transportate deci importanța transportului rutier este enormă și vrem să continuăm să conducem, să uh, ducem la creștere economică și la crearea de locuri de muncă. Am încercat să corectăm ceea ce lipsea în trecut împreună cu dumneavoastră, eurodeputați. Am vrut să includem autobuzele, autocarele și taxiurile în uh, directivele europene. Am creat un grup de nivel înalt uh, Uh, Forumul Mobilității Cetățenilor pentru a crea această, acest plan de acțiuni comunitar 2015-2025 pentru a dubla utilizarea uh, transportului colectiv rutier. În transportul de marfă este nevoie de inovații pentru a susține creșterea durabilă și competitivitatea trebuie să îmbunătățim eficiența, trebuie, trebuie să ieșim din uh, uh, gândirea compartimentată, mm, unde ne gândim la diverse modalități de transport. Trebuie ca transportul să fie văzut în mod global. Nu putem să existăm, nu putem să uh, avem o trecere intermodală de la un transport, tip de transport la altul. Trebuie să trecem de la schimbări uh, pas cu pas um, la schimbări majore. De asemenea, trebuie să ne gândim mai departe în legătură cu inovații. Uh, voi vorbi uh, mai târziu despre ITS. Folosim tehnologiile mult mai bine acum, avem Uh, folosim tehnologia informatică în intersecții, de exemplu, asigurăm traversările de pietoni mai sigure datorită tehnologiei. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim ce, ce se va întâmpla în 2050, 2030 vom uh, conduce aceleași autovehicule. Putem să ne imaginăm ce, ce s-a întâmplat în Germania în 1901. Aveau, existau uh, cam trenuri electrice pe străzile din Germania, un fel de troleibuze, aveau la letră. Poate uh, vom putea introduce mașini fără șofer, poate vom avea alte tehnologii care să fie integrate cu celelalte între Uh, aceste modalități, atât pentru pasageri cât și pentru mărfuri. Infrastructura și finanțarea infrastructurii este un lucru critic și pentru noi. Este foarte clar că diversele instrumente de finanțare vor fi utile pentru infrastructură, infrastructuri pentru carburanți alternativi. Nu are rost să avem carburanți alternativi dacă nu există infrastructura pentru aceștia. După aceea există suficienți bani pentru a plăti pentru infrastructura necesară? Este o întrebare pentru toată lumea. Am spus cu toții că întotdeauna că suntem dispuși să plătim ceea ce trebuie. Însă, uh, mi pare întrebarea dacă nu cumva deja plătim. Există un studiu foarte bun care arată cât se plătește în momentul actual comparativ cu cât ar trebui să plătim pentru ceea ce consumăm. Deci nu ne uh, opunem unui sistem de taxe, de accize, nu vrem însă să existe o dublă plată și acest sistem trebuie să fie uh, logic și să, ca fondurile obținute să fie um, rezervate pentru lucrări în domeniul transportului. Dacă vom avea sisteme electronice de taxare, acestea trebuie să fie interoperabile. Toate acestea vor putea fi implementate în viitor, însă pot să fie periclitate dacă piața internă nu funcționează corespunzător și în momentul de față nu funcționează foarte bine. Avem reguli neclare, noi uh, actori pe piață care operează, există integratori statali care au poziții de monopol, avem intermediari care pun, pun presiune asupra prețurilor, nu au responsabilitățile echivalente și asta înseamnă că apare Uh, concurența neloială în sectorul taxiurilor, de exemplu. Uh, unele companii, uh, unii spun că acest lucru este inovarea. Companiile de taxiuri și-au făcut aplicații pentru smartphone-uri. Problema este că acum este problema taxiurilor, însă în viitor va fi o problemă pentru toată lumea. La IRU noi considerăm că trebuie să avem un teren egal, ă, regulile există dintr-un motiv, toată lumea trebuie să le respecte și trebuie să fie aplicate. Există reguli profesionale pentru șoferi de taxi ă, profesioniști. Ă, este, și aici inclu, trebuie să includem pe oricine care duce pe altcineva pentru un, o, un profit. Noi am creat o rețea globală a uh, taximetriștilor care grupează toate aplicațiile legale de până acum. Accesul, există probleme cu accesul la piață, există um, uh, diverse embargouri, aceste condiții trebuie să fie aceste condiții trebuie să fie remediate. Vrem să existe reguli clare cu interpretare uniformă, vrem un uh, mediu competitiv și vrem să existe un acces la profesie și responsabilitate comună în întregul lanț al cererii și oferte. Dacă aceste lucruri nu se îndeplinesc, um, nu se va rezolva nimic în viitor. Trebuie să remediem felul în care funcționăm acum. Cel mai bun viitor este cel pe care îl creăm împreună și trebuie să creăm cel mai uh, eficient sistem de transport pentru viitor. Vă mulțumesc! Michael Nielsen. Vă mulțumim foarte mult, Michael Nielsen. Urmează acum az Atar Hussein Khan de la Asociația Companiilor Aeriene Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să fiu aici pentru a vă împărtăși câteva dintre observațiile noastre. Aș dori să mulțumesc uh, antevorbitorului meu Butonul merge foarte rapid. Mulțumesc raportorului anterior și raportorului actual pentru munca lor pe Cartea Albă. Am văzut câteva remarci foarte constructive în legătură cu aviația pe care putem să lucrăm în acest Parlament. Pentru a fi transparenți, aceasta este Asociația Liniilor Aeriene Europene. Avem uh, transportatorii care zboară în începare din Europa și avem și um, transportatorii de mărfuri și cei care aparțin de periferia piețelor europene. Este o imagine destul de diversificată. Domnul Groș a menționat uh, aici că 9,6 milioane uh, um, de zboruri traversează cerul european în fiecare an, 26 de mii pe zi, 860 de milioane de pasageri și mai mult din, din, de o jumătate din acești pasageri intercontinentali um, folosesc linia aeriene europene, 7,5 milioane de mărfuri pe linia, linia aeriene europene, și conectăm uh, Europa cu 120 de state fără să ținem cont de cele 28 de state membre. Deci, din 190 de state din lume, conectăm, avem conexiuni cu aproape toată lumea. Creăm valoare, am menționat uh, și uh, antevorbitorul meu a menționat acest lucru, contribuim cu în jur de 450 de miliarde de euro, 1,2 miliarde de euro în fiecare zi. Un loc de muncă din 40 uh, sunt, sunt în sectorul avia aer, aeronautic. Mm, dacă ne gândim la um, locurile de muncă directe și indirecte. Însă profiturile nu sunt foarte mari, 1,3, 1,4 cu cifră de afaceri de 100 de miliarde de euro. sunt pare o cifră foarte mare, dar dacă ne uităm la situația de pe piață, um, în multe din industrii din, de pe glob, 1,3-1,4% nu este un profit uh, foarte bun. Deci avem 2,4 euro profit pe pasager. Unii mi-au spus că nu este vorba doar de prețul unei cafele, pentru că în unele capitale reprezintă o treime din prețul unei, unei cești de cafea. Ne așteptăm ca anul 2015 să fie mai bun decât anul trecut, însă nu este o performanță de care să ne putem mândri. Atunci când vorbim despre inovații și investiții, aceste linii aeriene vor cumpăra 745 de noi avioane, în viitorul apropiat, în jur de 73 de miliarde de dolari, deci în jur de 75 de miliarde de euro. Nu valoarea în sine este importantă. Cam jumătate din aceste aparate sunt uh, construite în Europa, creează inovare, cunoaștere și ocupare în Europa pentru viitor. De asemenea, fie, fiecare familie de aparate care înlocuiește uh, aparatele anterioare este de 15 ori mai uh, silențioasă. Deci nu este vorba aici doar de banii pe care investesc uh, linia aeriene, ci și de uh, durabilitatea și ocuparea care joacă un rol cheie aici. Dacă ne uităm la viitorul Europei și competitivitatea piețe de transporturi. Dacă nu aș fi un reprezentant al liniilor aeriene, v-aș pune acest lucru în contextul modalităților de transport din Europa. Și antevorbitorul meu a menționat acest lucru. Cred că spunem cam același lucru dacă ne uităm la cerințele industriei. În industria aviatică există linii aeriene care concurează la nivel global eh, și ne dăm seama că Europa nu poate să acționeze de una singură. Există câteva exemple în eh, trecutul legislativ european care ne-au pus probleme. Eh, reglementarea inteligentă, cred că toată lumea va cere regulamente mai clare, mai eficiente și să se aplice uh, normele din trecut pentru a fi foarte clar că există un teren echitabil pe piața internă, să se uh, reducă um, poverile, uh, acolo unde există taxe abuzive, acestea trebuie să fie discutate Spun asta în, în numele și al celorlalte modalități de transport. Uh, mă bucur că se vrea un teren egal pentru toate modalitățile de transporturi. În, din punct de vedere al competitivității, noi avem cel mai bine funcțional sistem de transport, mai bine decât uh, Statele Unite, decât Orientul Mijlociu Trebuie să găsim modalități de a optimiza și a maximiza aceste modalități de transport individuale pentru a fi mai competitiv. Văd că președintele se uită în direcția mea. Am vorbit 6 minute 29 de secunde și am, mi-am încheiat prezentarea. Mulțumesc. Urmează domnul Libor Ochman de la comunitatea uh, feroviară și de construcție. Dacă aș putea avea acces la o telecomandă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să recapitulez puțin ce s-a spus în Cartea Albă din 2011, unde vrem să ajungem și cu ce metode vrem să ajungem acolo. Dacă vorbim despre inventarul din Cartea Albă, din perspectiva căilor ferate, considerăm că s-au stabilit prioritățile adecvate și trebuie să întreprindem măsuri eficiente și eficace. Una fiind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, deci o reducere cu 60%. Aceasta e prima etapă. Primul pas, adoptăm măsurile, țintele sau propunerile de ținte obligatorii pentru a obține această reducere a emisiilor în comparație cu nivelul din 1990. Să stabilim țintele și să avem obiective obligatorii. Apoi, dacă vorbim despre gaze cu efect de seră și căile ferate, căile ferate reprezintă o parte a soluției, a spus și domnul raportor, domnul Groș, avem instrumentul cum să ajungem unde vrem să ajungem. Și dacă merg pe linia explicației domnului Groș, dacă vorbim despre eficiență căile ferate, da, avem, avem un potențial de îmbunătățire nu doar din al patrulea pachet, ci și din inovarea internă. Trebuie să vedem și datele statistice și evoluția care o să ne facă să avem un mod uh, tot mai prietenos față de mediu în uh, transporturile feroviare. Această schimbare de model care este scontată acolo, scăzând uh, nivelul total de emisii de gaze cu efect de seră. Căile ferate reprezintă o parte a soluției și la reducerea consumului de <clears throat> petrol. Deci să vedem ce trebuie să facem. E vorba de electrificare, ca parte a soluției, modul de electrificare a transportului public. Nu doar să vedem cum să încercăm să reducem consumul în sine, ci cum să facem schimbarea spre o mai mică dependență de carburanți eh, fosili locuri de muncă. Unul dintre principalii angajatori îl reprezintă căile ferate, cu efect direct și indirect al căilor ferate, care reprezintă 1,21%, de fapt 1,1% din PIB-ul Uniunii Europene, în legătură și cu alte moduri de transport și cu intermodalitatea de care este nevoie. Deci propunerea este să încurajăm această dezvoltare e nevoie și de condiții sociale. Mm, sunt de acord cu colegii de aici să avem un teren echitabil de joc. În plus, ce mai necesar? Politici în materie de stabilire a prețului și de reglementare. Să vedem uh, cum putem să ne jucăm cu cifrele, să punem cifrele corecte pe masă E singurul mod care este obligat să plătească pe kilometrul parcurs. Modul în care facturăm uh, în funcție de distanță și de asemenea internalizarea costurilor externe, pentru că vorbim de modul în care să reducem impactul transportului asupra societății. Haideți să internalizăm costurile externe, dar cu siguranță să o facem astfel încât să nu aibă un efect negativ asupra transportului. E nevoie de o bună alocare. Taxa să nu fie diluată în întreaga economie. Taxele colectate ar trebui să revină în domeniul transportului, să nu se neutralizeze prin utilizarea în altă parte. Și în fine, dar la fel de important, dacă viitorul constă într-un transport mai eficient, un transport care să are un impact mai mic asupra mediului și a societății, e nevoie de dezvoltarea infrastructurii, care trebuie dezvoltată în primul rând pentru acele moduri de transport care oferă durabilitate. Nu e doar o modificare de la un mod la altul, ceea ce e foarte important, dar să vedem cum utilizăm mai bine transportul public, finanțare solidă suficientă pentru infrastructură care să fie cel mai bine în interesul societății. Aici o implicare a criteriilor de mediu și de siguranță pentru selectarea proiectelor un alt apel pe care vi-l adresăm. E ideea de a vedea cum să finanțăm cel mai bine infrastructura, cum să stabilim politica de stabilire a prețului și de reglementare pentru o mai bună cooperare și o mai bună politică care să îmbunătățească condițiile pentru societate. Vorba de modul de electrificare a transportului public și a căilor ferate în primul rând, pentru că dacă utilizăm 80%, încă există un potențial de îmbunătățire și să vedem cum <clears throat> stabilim țintele obligatorii, nu doar așa cum sunt în Cartea Albă, ci să fie obligatorii. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte. Acum, Karine Schepa, directoare de la Internavigation Europe. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Kramer, mulțumesc și domnule Van de Camp pentru organizarea acestei audiențe Aștept să facem un schimb de părere astăzi cu dumneavoastră. INE e o platformă pentru navigația pe căile interne, care promovează transportul pe căile interne de navigație. <clears throat> Dacă ne uităm la obiectivele cheie, pentru noi este clar că reducerea intensității în carbon a transportului e ceva evident mai e un subiect la fel de important și credem că ar trebui să se combine într-o combinație inteligentă. Transportul fiind un element de capacitare pentru comerț și industrie. Congestia reprezintă deja un cost uriaș și știm că volumurile sunt în creștere. Noi uităm la porturile maritime, unde 90% din comerț trece prin ele. Acesta se va mări de patru ori din păcate, sistemul de transport interior și regiunile urbane nu sunt pregătite pentru această creștere. Dacă ne uităm la Cartea Albă actuală, s-au depus mari eforturi de îmbunătățire a eficienței în fiecare mod de transport și e foarte important. De fapt, facem un apel la Parlamentul European să ne sprijine cu implementare rapidă. Anaiades, suntem frustrați pentru că lucrurile merg prea încet, deci vrem să ne sprijiniți, dar nu va fi suficient. Trebuie să evităm congestia tot mai mare și suntem în continuare surprinși când vedem această limită artificială de 300 de kilometri. Deci trebuie să facă schimbarea către cale ferată și căi de navigație doar dincolo de 300 de kilometri, pentru că Congestia e în jurul porturilor și în regiunile urbane. Dacă vrem să ne asigurăm că cei care nu pot să <clears throat> renunțe la transportul rutier pot să le utilizeze în continuare, trebuie cu adevărat să atenuăm această congestie rutieră și să punem la dispoziție variantele multimodale, ori de câte ori e nevoie de ele. Ne întristează să vedem că acolo unde avem o politică multimodală care dă rezultate cu acest uh, instrument uh, sau mecanism pentru interconectarea Europei, acum e vorba de o reducere de aproape 20% pentru a se da bani la EFSI. Nu, ne înțelegeți greșit, nu avem nimic motiva EFSI, dar dacă sunt alte resurse inteligente să alimenteze EFSI, de ce nu? Ce avem acum un sistem de transport foarte fragmentat, cu un cost mare al congestiilor și al carbonului. Și nu e nicio surpriză că ne dorim un sistem cu congestie redusă, cu emisii reduse de carbon și la costuri competitive. Pentru a ajunge acolo, e nevoie de digitalizare care dă multe oportunități, dar nu vrem doar uh, sisteme de transport foarte inteligente, pentru că de să ne ocupăm e nevoie, de fapt, de un sistem multimodal de cooperare care să funcționeze, pentru că, de fapt, datele ne dau posibilitatea să punem uh, încărcătura la un loc, să beneficiem de abordarea multimodală să spunem, între Rotterdam, Antwerp, Marsilia, Constanța, pe căi de navigație internă, pe cale ferată și pe șosele, pentru a avea transportul multimodal. Transportul multimodal, când se pune încărcătura în loc, face să scadă costurile, deci sunt oportunități. Aici se intră, desigur, într-o, într-un model de cooperare, de punere în comună capacității, contrar cu situația actuală fragmentată. Legiuitorul ne poate ajuta prin alinierea standardelor și pentru mediul sigur de schimb. Și infrastructura, desigur, e foarte importantă ca pilon de dezvoltare multimodal și porturile. Să nu uităm de porturile maritime și de porturile interne. Când se alocă resurse, au acces direct la transporturile multimodale. Cu cât sunt amplasate mai multe industrie acolo, cu atât sunt mai multe oportunități de grupare pentru a atrage economia circulară în jurul porturilor, nu doar pentru locații de tranzit, ci vrem, nu vrem să fie doar garaje pentru marfa în tranzit, vrem să existe și o creare de plus valoare și de creare de locuri de muncă, deci există posibilitatea când eliminăm barierele. Și în fine, dar nu mai puțin important, inovarea. Nu e ușor să inovezi în transporturi când de fapt suntem într-un sistem cu prețuri foarte mici și contracte pe termen scurt. Dacă vrei inovare masivă în ecologizare, logistică multimodală, va fi extrem de important de asemenea să fie recompensați uh, inventatorii, cei care inovează, care reduc costurile, să nu-i pedepsim. Trebuie să aibă un teren echitabil de joc pentru a încuraja inovarea în ecologizare și în logistică multimodală pentru a evita congestia și nu să îi pedepsim cum facem în prezent. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare și ultimul vorbitor din acest uh, panel va fi Herman Mayer, uh, Chief Executive Officer la Ertico ITS Europa. Aveți cuvântul, domnule Mayer. Mulțumesc, domnule Kramer, mulțumesc pentru invitația la această atât de importantă audiere, aș dori în primul rând Bun, întâi uh, tehnologia, într-adevăr, uh, și dacă totul se potrivește, până la urmă poți face o prezentare reușită. Aș dori să vă prezint sistemele de transport inteligente. Acestea au ca scop uh, integrarea până la urmă a diferitelor tipuri de transport, astfel încât să avem un sistem comun care să fie uh, în beneficiul atât al călătorului cât și al uh, operațiunilor de logistică. Ce vedeți întâi? Vedeți Ertico ITS Europa, parteneriatul. Avem mai mult de 100 de parteneri din diferitele sectoare um, toți fiind necesari pentru a pune în aplicare sistemele inteligente de transport ITS în Europa. Iar um, aici um, accentul este pus pe cooperare pentru dezvoltarea și folosirea sistemului. Avem 19 state membre europene în acest parteneriat, căci politicile de infrastructură sunt din statele membre sunt cheie pentru dezvoltarea acestor sisteme inteligente de transport. Ce sunt aceste sisteme inteligente de transport? Este vorba despre a colecta, a face schimb și a procesa date în așa fel încât să se poată oferi servicii care să facă transportul mai sigur, mai eficient și mai confortabil. Există trei tipuri de servicii propuse. În primul rând, informații de exemplu, informații referitor la când poți să prind următorul autobuz. Este vorba de facilitare, astfel încât să poți uh, să-ți uh, rezervi uh, biletul um, din timp, să poți să faci plata online și așa mai departe. Și este vorba despre automatizare, să folosești informațiile pentru a automatiza um, cum sunt conduse autovehiculele. Noi credem că acest uh, sistem uh, va fi uh, va juca un rol foarte important în mai multe domenii. În primul rând, în ceea ce privește gestiunea traficului. Există atât de multe informații care sunt disponibile, dar nu, sunt, nu fac obiectul unui schimb între actori. Acest lucru însă ar putea să ofere o gestiune de uh, trafic mai bună. Este un uh, aceste sisteme schimbă tot în domeniul vehiculelor electrice de asemenea. Uh, șoferul unui vehicul electric va putea găsi, de exemplu, stația cea mai apropiată uh, de încărcat uh, sau și va putea să facă plata electronic și așa mai departe. Și asta în întreaga Europa. Și altfel, dacă nu avem asta, nu vom putea să introducem ma mașinile electrice. Apoi este vorba de servicii pentru um, călătoritul comodal. Poate ajuta la um, crearea unui șofat mai confortabil, mai eficient, mai sigur. Vehiculele deja cu camerele de luat vederi pe care le au și senzorii pe care le au, au, au atâtea informații, uh, furnizând altor șoferi din trafic informații precum uh, este polei pe șosea, uh, facem ca traficul să fie mai sigur și putem folosi toate acestea și pentru automatizarea șofatului și asta poate avea un impact asupra siguranței în trafic, bineînțeles, și nu în ultimul rând, există efecte și în domeniul eficienței logistice. De ce este important? Știți că provocările în ceea ce privește mobilitatea nu vor face decât să crească. Oamenii vor vrea să fie mai mobili și va exista o mai mare mobilitate și a bunurilor. Dar avem provocări precum schimbările demografice, utilizare uh, din ce în ce mai uh, deasă a, a tipurilor de transport um, Uh, mai puțin poluante, deci în viitor trebuie să ne asigurăm că transportul este și mai eficient și mai uh, sigur decât astăzi. În 2005, Comisia a solicitat un grup de experți să facă o estimare referitoare la potențialul sistemelor inteligente de transport pentru a îmbunătăți uh, situația. Vedeți aici, vedeți aici câteva cifre pentru 2020 în cazul în care s-ar utiliza ITS, aceste sisteme de transport intel, uh, inteligente. Vedem că fatalitățile pot fi reduse cu 30% și blocajele în trafic cu 15%. De asemenea, avem estimări până pentru 2020 că ITS va deveni o afacere de 30 de miliarde de dolari. Este o oportunitate enormă pentru Europa. Ei bine, uh, cartea albă privind transportul uh, este deja bine formulată în ceea ce privește folosirea sistemelor inteligente de transport. Iar aici uh, vedeți extrasul cel mai important din cartea albă, albă în acest domeniu. Infrastructura afectează mobilitatea. Nici o mare schimbare în transport nu va fi posibilă fără sprijinul din partea unei rețele adecvate și fără o mai mare inteligentă în utilizarea ei. Noi considerăm că este foarte adevărată această frază și vrem să o facem să fie realitate. Ce ne trebuie din domeniul politic? În primul rând, interoperabilitatea este cheie. Când vorbim despre schimbul de date, despre prestarea de servicii, avem nevoie de interoperabilitate la nivel european, atât pentru utilizator, cât și pentru uh, întreprinderi. Avem nevoie de investiții în infrastructura digitală. Acum, în domeniul telecomunicațiilor, trecem la 4G. Avem nevoie de utilizarea 4G și în viitor 5G vom avea nevoie și de uh, wireless uh, și așa mai departe. Avem nevoie de acces la date, avem nevoie de un cadru adecvat pentru accesarea și uh, schimbul uh, de date și în contextul vieții private. Viața privată este cheie și trebuie asigurată în contextul acestor uh, schimburi de date. Avem nevoie de un cadru european juridic și pentru utilizarea vehiculelor automate pe șosele. Dacă este important acest lucru, pentru că dacă nu există, atunci nu există nicio piață, nici investiții și așa mai departe. Și de asemenea trebuie să uh, asigurăm comunicarea radio și în uh, contextul de 5,9 uh, GHz pentru ITS. Avem așadar uh, nevoie de uh, comunicare sigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sperăm că mobilitatea va deveni un serviciu. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la uh, runda de întrebări și răspunsuri. Întâi, Vin Van de Camp, care nu este numai coordonator din partea grupului PPL, ci și raportor pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Am structurat această audiere. Astăzi sunt uh, trei părți. Dumneavoastră vă ocupați de partea economică. Dumneavoastră trebuie să câștigați banii pentru ca celelalte două părți să poată fi plătite. Celelalte două sunt durabilitatea și, al, uh, și uh, clienții, cei pe care îi vom transporta. Acum aș putea să vă adresez foarte multe întrebări, dar sunt convins că nu sunt singurul. Voi încerca să fiu succint. În primul rând, o întrebare către domnul Can. Aș vrea să știu care sunt cele trei condiții necesare pentru a putea avea reguli egale pentru toată lumea. În Uniunea Europeană ne îngrijorăm de multe ori de concurența externă. Apoi, către domnul Nielsen, spuneți că nu suntem împotriva uh, aplicațiilor, pentru că ele modernizează lumea taximetrelor. Dar noi avem o problemă cu această uh, aplicație pe care nu vrem să o numim acum aici. Cum putem să uh, acționăm aici? Aici, cu colegul de lângă mine, suntem mari fani uh, al acestei aplicații pentru, uh, pentru taxiuri. Dar cum putem reglementa acest domeniu? Iar apoi aș vrea să știu care sunt cele trei standarde uh, de care avem nevoie la evaluarea la mijlocul perioadei pentru această carte albă. Care sunt cele trei condiții astfel încât să se poată ajunge, ajunge la uh, această comodalitate. Aș vrea, dacă ați putea să ne dați trei reguli, trei criterii pentru această comodalitate. Este formularea care îmi place cel mai mult. Mulțumesc, Ismail Ertug. Ba nu, mă scuzați, doamna Țapardel. Este raportare din umbră. Frumos, domnul președinte. Mulțumesc frumos și domnilor care ne-au prezentat, într-adevăr, din perspectivă economică, cum văd ei dezvoltarea și implementarea cărții albe a transporturilor pot să vă spun uh, că eu sunt și sunt o mare susținătoare a unei piețe unice de transport în care toate mijloacele de transport să aibă același nivel de dezvoltare și să se asigure același nivel de investiții la nivelul tuturor mijloacelor de transport și de asemenea pentru a avea o piață unică de transport european înseamnă că toate statele membre trebuie să ajungă la același nivel de dezvoltare al tuturor modalităților de transport. pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție și foarte mulți colegi vor să vă pună întrebări întrebarea mea este una singură pentru fiecare dintre voi această carte albă trebuie din punctul meu de vedere să fie cât mai realistă cât mai pragmatică cât mai ușor de implementat și de luat în considerare de către comisia europeană. așa că aș vrea din partea fiecăruia dintre dumneavoastră dincolo de problemele ridicate și soluțiile prezentate un obiectiv clar și concret care să se regăsească în această această carte albă și care să contribuie la o mai bună implementare a documentului pe care noi îl creăm și să se concretizeze într o propunere legislativă de creare a unei piețe unice de transport european. Mulțumesc! Mulțumesc, Gesine Meissner. Da, mulțumesc. Mulțumesc uh, și uh, pentru prezentările dumneavoastră. Uh, de mai mult timp uh, discutăm uh, toate aspectele uh, transportului. Bineînțeles că fiecare își reprezintă propriul sector și spune că acesta trebuie să fie reprezentat în Cartea Albă. Credeam că Matiu Groș a plecat, dar iată, este acolo. Asta, în orice caz, ce am reținut noi din discuție? Avem cartea albă din 2011, trebuie să o actualizăm, trebuie să vedem unde sunt deficite, ce putem face pentru a face progrese. Putem să îl întrebăm și pe Mathieu Groș lucruri? Am fost uimită că a pus un minim la uh, transportul maritim în ceea ce privește mediul. Este vorba numai despre marile vase, uh, Um, care uh, circulă cu carburant pe bază de petrol. Mă întreb de ce um, s-a ajuns la acel minus în prezentare. Către domnul Nilsson. Am fost la grupul la nivel înalt uh, unde se discutea despre dublarea uh, transportului rutier și da, este important să eficientizăm aici pentru că fără nu putem să ne descurcăm nu putem să ne descurcăm. Eu sunt și pentru camioanele mai lungi, dar să nu discutăm despre asta. Dar aș vrea să știu ce ați vrea din partea noastră pentru a putea pune în aplicare aceste lucruri. O întrebare către domnul Can. A, tratez pe toată lumea la fel, am o întrebare pentru fiecare. Ați spus că noi suntem mai buni decât companiile aeriene de altundeva. Înțeleg, așa, înțeleg că așa ați spus dar în același timp uh, există o concurență puternică din partea companiilor aeriene din statele din Golf, de exemplu. Urmează o discuție cu statele din Golf din partea comisarei pe acest subiect. Ce ați vrea, la ce v-ați aștepta din partea noastră? Către domnul Lohman, o întrebare poate mai puțin obișnuită. Ați vorbit despre electrificare și RTMS. Sunt absolut de acord. Însă aș fi vrut să vă întreb. La electrificare avem, da, emisii reduse, cu toții ne dorim asta, însă mă întreb, uh, la nivelul feroviar există un plan pentru a ne asigura că curentul electric folosit pentru, de trenuri este și el durabil? Um, este o întrebare poate dificilă, dar mai, m-ar interesa dacă uh, există idei în acest sens. Doamnei de Shepard, ați vorbit despre un lucru pe care îl văd și eu exact la fel, și anume că nu ar trebui să existe mai mult de 300 de kilometri, trebuie să vedem uh, ce suprafețe avem și ce este la dispoziție. Dar întrebarea mea concretă este următoarea. Acest pachet uh, pentru um, energia curată în transport, Pot să vă spun că aici uh, rezultatul nu a fost unul foarte pozitiv. La porturi și la căile interne navigabile, uh, implementarea gazului lichefiat uh, a venit prea, a venit prea târziu. Ce vă puteți închipui că ați putea face pentru a face pro, progrese? Iar referitor la, iar către domnul Mayer, eu sunt foarte entuziastă de toate aceste tehnologii um, și ginerele meu este mare inventator de tot felul de tipuri de transport uh, inovatoare, dar în același timp pe mine mă interesează și domeniul protecției datelor. Cum puteți să vă asigurați că viața privată este protejată în acest context? Mulțumesc, Maria Kilonen. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au ținut prezentări. Am o întrebare la care ar putea să răspundă fiecare dintre dumneavoastră, bineînțeles, dacă ne permite timpul. Cum putem face în așa fel încât sistemele de transport și toate tipurile de transport să fie puse în rețea, astfel încât un, un utilizator să se bucure de cele mai bune servicii în acest domeniu. Deocamdată ne concentrăm asupra fiecărui tip de transport și fiecare tip de transport încearcă să atragă cât mai mulți utilizatori. Uh, încercăm să îmbunătățim și, și fiecare încearcă să-și îmbunătățească serviciile față de celelalte. Mă adresez domnului Mayer de la Ertico. În ceea ce privește siguranța rutieră, putem să ne gândim oare la un sistem similar cu ceea ce avem în domeniul bancar? Să ai un fel de cont uh, în bancă cu toate informațiile? Putem să ne gândim la ceva similar? Mulțumesc, doamna Clun. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit Aș dori să pun o întrebare domnului Cand de la Asociația Linilor Aeriene Europene care să reflecte preocupările pe care le avem în legătură cu impactul liniilor aeriene în afara Uniunii Europene. Ați menționat faptul că avem un sistem global, că liniile aeriene operează într-un sistem global, Uh, profitul mic poate că reprezintă o situație care nu este durabilă în timp. Cum vedeți, care vedeți o soluție pentru a crea un teren egal? Poate linia aeriene din Orientul Mijlociu ar putea să aducă uh, milioane de pasageri la aeroporturile noastre, însă noi nu am avea beneficiile din ace- beneficii foarte mari din acest fapt. Mă preocupă cum ați rezolva problema productivității scăzute. Ați menționat uh, conectivitatea regională, liniile aeriene regionale. Nu știu dacă ați menționat acest lucru în intervenția dumneavoastră, însă cum uh, aveți în vedere și acest lucru? Vă mulțumesc, Dieter Koch. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare către reprezentantul uh, Ertico. În ceea ce privește uh, emiterea biletelor multimodală, am simțit entuziasmul dumneavoastră când vorbeați despre asta. Eu am uh, discutat cu întreprinderi care ar fi uh, care ar urma să participe la un astfel de sistem, însă ele par să se teamă de asta uh, și mai ales de prea multă ingerință politică Um, dumneavoastră, ce părere aveți? Ar trebui ca politica, domeniul politic să se ocupe sau credeți că piața se ocupă? Mulțumesc, spune președintele. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Aveți câte două minute. Începem din nou cu cei care au intervenit la început. Uh, Mathieu, ție doream să dau cuvântul la sfârșit. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte relevante. Nu mă deranjează menționarea aplicațiilor, însă nu știu pe care ar trebui să le menționăm. Uh, Uber, uh, care cheltuiește foarte mulți bani, Uber este doar un, una dintre, dintre aplicațiile care au un serviciu care este considerat ilegal în Statele Unite. Avaca are uh, un impact asupra autocarelor și căilor ferate. Noi vrem să se respecte regulile, vrem accesul, ca regulile de acces la profesie să se aplice acestor companii, acestor aplicații, acestor companii care spun că susțin inovarea, dar de fapt acordă servicii care iau uh, din profitul companiilor legitime. A fost o întrebare în legătură cu uh, piața unică de transport uh, se dublează capacitatea, însă ar trebui să permitem inovarea pe toate modalitățile, să oprim uh, protecționismul pentru anumite modalități care împiedică inovarea în, în alte modalități de transport. Uh, este adevărat și de ceea ce a spus doamna Meissner. Vă mulțumim pentru rolul pe care l-ați jucat împreună cu colegii dumneavoastră. Suntem în favoarea modalităților de, pe care le-ați menționat. Aici, în proșură, avem nouă uh, zone de acțiune. Acestea merg de la munca de reglementare uh, până la inovare și formare. 1. Infrastructura Trebuie să existe acces între modalitățile de infrastructură. În Suedia există un plan excelent că, ca autobuzele, ă, taxiurile să poată accesa ușor aeroporturile. De exemplu, ă, trec mai departe pentru că altfel nu rămân fără timp, ă, să se asigure legarea rețelelor de terminale, dar și schimbul de date electronice între modalități. Dacă uh, vrem să avem un sistem multimodal bun, trebuie să existe comunicarea datelor, trebuie să avem acces la terminalurile reciproce, să putem avea acces la terminalurile porturilor, care deja conțin datele cu privire la containerele de marfă. Această comunicare a datelor mi se pare esențială pentru viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Can. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea interes, întrebărilor, cu toate că veneau din diverse direcții, vorbeau despre aceeași problemă. Încerc să le integrez pe toate într-un singur răspuns. Ce trebuie să facem? Ce trei punctele, punctele domnului Van der Kamp? Trebuie să, fie clar, să fim clari și realiști, trebuie să ne organizăm în Europa. Nu avem legislație în vigoare care asigură maximizarea, optimizarea pieței interne, nu folosim aceste legi și nu le respectăm în Europa uh, și nu sunt uh, implementate și aplicate în realitate. Nu suntem foarte buni la eficiență și rentabilitate. Avem sisteme ineficiente, cum ar fi aviația. Uh, Cerul unic european costă 5 miliarde de euro, costuri inutile și există un cost pentru mediu 8 milioane de tone de emisii inutile. Dacă am reduce aceste costuri inutile, ne-am crește rentabilitatea și eficiența. În ceea ce privește uh, linia aeriene din, fața, din afara Uniunii, piața internă a avut succes uh, din punct de vedere al nostru. Există alegere pentru consumatori, diversificarea pieței și multe lucruri pe care nu le puteam face acum 15 ani. Eh, aș bineveni eh, orice, aș urea bun venit eh, oricărei linii aeriene să aibă acces la piața internă cu condiția să respecte aceleași reguli. Și un lucru cheie, domnule Van der Camp, ar fi convergența de reglementare și un pas mai departe ar fi transparența. Acestea mi se par uh, temele cheie care sunt, uh, pe care aș pune cel mai mare preț după remarcile doamnei Clun pentru piața transatlantică, regiunile sunt esențiale pentru conectarea Europei. Sunt esențiale pentru uh, uh, conectivitate. Uh, uh acordul transatlantic este uh, bun pentru că Statele Unite și Uniunea Europeană au aceleași idei în ceea ce privește conectivitatea, în ceea ce privește concurența. De ce să nu exportăm aceste idei în alte părți ale lumii? Acesta ar fi, aceasta ar fi ideea mea. Vă mulțumesc, domnul Lohman. Mulțumesc. M-au, am fost întrebat în legătură cu cele trei puncte. Infrastructura, interoperabile, infrastructură care să susțină terminale multimodale. În al doilea rând, s-a menționat deja condițiile egale, uh, utilizatorul plătește și poluatorul plătește. Deci internalizarea costurilor externe. Mi s-au cerut 100% uh, din căile ferate cu taxe, 0% din autostrăzi. Trebuie să unificăm cercetarea și inovarea pentru toate sectoarele, însă așteptăm ani de, de, ani de zile să trecem la modalitatea um, căilor ferate. Bineînțeles că căile ferate sunt foarte importante în mixul energetic și în electricitatea pentru uh, căi ferate, însă există o mișcare către decarbonizarea emisiilor de la centrale, o cerere căt- o, cre, o trecere către energii regenerabile, um, o energie mai curată, electrificată pentru toate uh, modalitățile de transport. Deci decarboniz, decarbonizarea transportului. Trebuie să ținem cont și de acest factor în calculele noastre. Deja avem regimul feroviar, care sunt uh, în anumite state 100% fără emisii de carbon, în Suedia, de exemplu, și în alte state. Și biletele transmodale, foarte bine, dar trebuie să ținem cont de viabilitatea comercială. Uh, emiterea acestor bilete trebuie să reprezinte un beneficiu pentru consumatori, dar și pentru companiile implicate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Srep, doamna Srepa. Mulțumesc, domnule președinte. Pe cele trei puncte ale domnului Van der Kamp avem industrii foarte mari în Europa, industria chimică, de exemplu, dar sunt și altele care, datorită felului în care uh, operează, se bazează pe autostrăzi, uh, le dă un uh, avantaj competitiv, um, pe întregul lanț comercial și uh, aceste companii uh, sunt revoltate de faptul că uh, companiile de stat nu lucrează la menținerea acestui sistem de autostrăzi, pentru că altfel trebuie să caute alternative sau rute sau reducerea producției. În al doilea rând, dacă, există, dacă va exista posibilitatea unei multimodalități, trebuie să favorizăm acest lucru pe lângă bimodalitate, trebuie să investim în terminaluri, în porturi, pentru a avea opțiuni cât mai mari pentru industrie, de asemenea și uh, opțiuni secundare atunci când apar probleme. Uh, bineînțeles și transmiterea datelor. Aceasta trebuie să fie posibilă pentru a facilita unificarea mărfurilor, cargo bundling. Acestea au, sunt cele trei puncte pe care aș dori să comentez. Doamnei Meissner, în ceea ce privește energia cheie pentru transport, atât de partea publică cât și privată, sectorul mi se pare că a acționat foarte rapid cu planul, master planul pentru gaz natural lichefiat. Este foarte important ca această susținere să continue, pentru că în acest plan avem posibilitatea la Rin Dunăre să avem un sistem, sistem de uh, a transmitere de transport uh, cu gaz natural uh, Uh, ca navele să fie echipate cu motoare care să utilizeze gaz natural lichefiat. Unele se lucrează și pe hidrogen, de exemplu. Atunci când stabilim standarde, este important și, importantă și susținerea pentru faza următoare, acolo unde se vorbește despre uh, punerea în aplicare. Domnul Maier. Da, încep cu răspunsul foarte clar, protecția datelor. Este, bineînțeles, un subiect foarte important în contextul sistemelor inteligente de transport și schimburi de date. Trebuie să ne asigurăm că avem, că îndeplinim regulamentul de protecție a datelor în ceea ce privește anonimizarea datelor în contextul reducerii timpului de stocare a acestor date, de asemenea, să informăm utilizatorul ce se întâmplă cu datele. În viitor, poate va exista posibilitatea ca utilizatorul să se retragă din sistem. Acestea fiind spuse, în anumite cazuri, schimbul de date este esențial chiar pentru a salva vieți omenești. Și aici avem nevoie să purtăm o discuție dacă în acest context uh, putem permite ca sistemul să fie închis de către persoana care participă în contextul transportului, de exemplu, uh, de către șofer. Trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Însă, aici cred că avem nevoie de mai multe discuții, de o muncă în continuare, în ceea ce privește biletele multimodale. Nu sunt cineva care solicită legislație foarte ușor. Acum ne aflăm în faza în care trebuie însă să solicităm o asemenea lege. Există posibilități la nivel regional, local, național. Acestea fiind spuse, trebuie să avem în acest context și soluții europene, pentru că este un lucru care ar fi în beneficiul consumatorului soluții europene care ar fi benefice și pentru companii, pentru că atunci există o interconectare a serviciilor. În acest fel, trebuie să trecem către soluții europene, însă primul pas este o, pe bază voluntară și sperăm că vom găsi interfețele potrivite pentru a avea uh, facilitarea schimburilor de date care să permită acest lucru. În ceea ce privește legea propusă în legătură cu conturile bancare, poate are legătură și cu securitatea datelor, este o idee interesantă la care va trebui să ne gândim în ceea ce privește utilizarea sistemelor inteligente de transport pentru a integra diverse modalități de transport. Este exact ceea ce trebuie să facă sistemele inteligente de transport, să integreze modalitățile de transport în beneficiul utilizatorului. Și aici uh, acest aspect mi se pare cheie în contextul politicilor viitorului. Vă mulțumesc, nu în ultimul rând, Matteo Groș. Mulțumesc pentru interes, uh, pentru întrebări. Ghezine, cred că ai dat uh, tu răspunsul. Nu era vorba despre căile navigabile interne, dar numai 3% din transport, uh, când este vorba de transportul uh, uh, pe apă, este pe aceste căi. Iar în domeniul maritim este nevoie de eforturi, mai ales când vedem ce se întâmplă în alte domenii uh, și în domeniul rutier, între euro, normele Euro 1 și Euro 6 s-au făcut progrese enorme. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește legiferarea, aș vrea să spun că ceea ce uh, reglementează piața nu trebuie reglementat prin lege, dar dacă piața nu reglementează chestiunile sociale, de siguranță și de mediu, dar și aspecte uh, referitoare la nivelul european, al spațiului european, la uh, Asta, deci dacă aici nu, e, nu acționăm, poate ne vom um, lăsa depășiți sau vom fi, uh, ni se vor impune norme din China sau de altundeva. Uh, am spus că nu vrem să legiferăm ceea ce va face oricum piața, însă uh, emisiile de CO2 la automobile, de exemplu. Și acolo s-a spus, vă rog, fără legislație, facem noi singuri. Și am stat și am așteptat 10 ani de zile și la 2 ani după ce am dat legislația, totul, totul, era, totul era rezolvat. Deci, um, asta referitor și la Cartea Albă și o încă o observație. Întotdeauna mi se pare o idee proastă când noi decidem ceva și statele membre nu aplică. Și aici cred că, cred că ar trebui să fim mai consecvenți. Să spunem cetățenilor că, că s-au luat decizii, uh, spați, um, blocurile aeriene funcționale ar fi trebuit să existe deja de ani de zile șase bucăți în Europa. Avem în continuare 27 de structuri, 28 de structuri diferite, sunt scumpe, uh, Um, sunt mai poluante pentru mediu decât, până, decât uh, propunere și uh, din punct de vedere funcțional și al, din punct de vedere al eficienței funcționează mai puțin bine. Deci ar trebui să fie create. Apoi în ceea ce privește comodalitatea, cred că o bună comodalitate vine cu multe uh, dimensiuni. Una dintre ele fiind uh, concurența justă între diferitele uh, tipuri de transport. Știu că este greu, însă trebuie să încercăm să avem curaj și să uh, dezbatem costurile uh, pentru diferitele tipuri de transport uh, și pentru utilizatori. Apoi, în ceea ce privește standardizarea, comodalitatea va funcționa bine dacă vom avea standarde mai bune, inclusiv unitatea de încărcătură. Uh, dacă unitățile sunt atât de diferite, se pierde spațiu și acolo se pierde eficiență. Raportul Stockman de acum 8 ani și este în frigiderul Consiliului, așa îmi place să spun. A fost o inițiativă pentru a face ca comodalitatea să fie mai eficientă. Iar apoi procedurile administrative. Dacă avem proceduri logistice bune, putem Um, facilita uh, domeniul și simplifica domeniul administrativ fără a renunța la capacitatea de control. Sunt uh, domenii în care diferitele tipuri de transport vor putea funcționa mai bine împreună, vor coopera mai bine și totul va putea fi mai eficient. Și și aici uh, legislația poate fi utilă. Mulțumim foarte mult, Mathieu Groș, mulțumim tuturor participanților la primul panel. A fost o dezbatere foarte interesantă. Am să vă invit acum să luați loc în sală și am să-i rog pe participanții la al doilea panel să mi se alăture la prezidiu. Because we are short in time, let's... Pentru că nu avem foarte mult timp, să începem uh, al doilea panel. Okay, der zweite Panel, das beschäftigt sich Das zweite panel beschäftigt sich mit Al doilea panel se ocupă de mobilitatea durabilă. Primul vorbitor este Jos Dings, director de la European Federation for Transport and Environment. Aveți cuvântul, Jos Dings. Șase minute. much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte pentru organizarea acestei manifestări la momentul potrivit, pentru posibilitatea de a mă exprima, reprezint transportul și mediul, un grup durabil de transport de la Bruxelles cu 45 de organizații membre din întreaga Uniune. Facem puține progrese în transport, dar uh, suntem încă departe de a rezolva o mare parte dintre probleme. Încă utilizăm o treime din energia din Europa în transporturi și emite o treime din emisiile de carbon din Europa și reprezintă 50% din costul importurilor petroliere. Din păcate, e în uh, topul listei, pe multe liste nedorite. Și e nevoie de a schimba situația pentru a avea politici mai sigure, mai inteligente, care să fie benefice pe plan economic să recompenseze inovarea, eficiența și să reducă factura de importuri petroliere, care reprezintă varianta cel mai puțin uh, eficace de a cheltui. Dar există și niște vezi bune. Am adoptat destul de multe acte normative pentru autovehicule și carburanți. Aerul e puțin mai curat, uh, autovehiculele devin puțin mai eficiente vedem un fenomen, uh, un vârf care a fost atins în utilizarea automobilului. Deci trebuie să cheltuim tot mai puțin pentru a construi noi drumuri. Vânzarea de biciclete uh, de asemenea, utilizarea în comun a automobilelor, peste 2 milioane, de la aproape zero cu 10 ani în urmă. Și din cauza acestor revoluții vedem acum pentru prima dată că, de fapt, utilizarea petrolului și emisiile de dioxid de carbon în transportul scad, dar, din păcate, nu scad suficient de rapid, ci doar cu 1% pe an. Nu totul din cauza crizei. Am analizat lucrurile. Să vedem ce înseamnă toate astea pentru Cartea Albă și revizuirea ei. Aș vrea să spun trei lucruri. Mai întâi, e foarte important să se stabilească <clears throat> ținte obligatorii pentru 2030 în ce privește emisiile de gaze cu efect de seră. Conducătorii noștri de la Comisie au schițat contururile sectoarelor ETS și NETS să se reducă emisiile cu 30% în 2030 în comparație cu 2050. Cartea albă spune să fie 60% reducerea până în 2050. Sunt orientări bune aceste schițe sunt foarte utile pentru ce se dorește în transporturi. Una e să stabilim obiectivele, alta e să le și atingem, să vedem cum vom putea. Comunicarea Uniunii Energetice recent a spus, <clears throat> pe bună dreptate, mai întâi eficiență, avut o experiență bună de a stabili standarde de eficiență pentru anumite autovehicule. Acum trebuie extinse și la camioane, și la nave, și la aeronave și apoi uh, altele la autovehicule și camionete, pentru că e nevoie de timp până când intră în parcul auto aceste autovehicule mai bune. <clears throat> și nu e nicio surpriză. Aceeași comunicare cu privire la Uniunea Energetică subliniază electrificarea drept soluție cheie. S-a mai vorbit și la panelul anterior. Petrolul e scump, murdar și de import. Același lucru e adevărat despre gaz Biocarburanții. Încă n-am văzut un scenariu credibil pentru o utilizare pe scară largă durabilă. Trebuie să fim precauți. Deci automat electricitatea pare să fie aproape ultima alternativă care rămâne, dar nu e doar una negativă, ci și una pozitivă. Costul electricității solare a scăzut de 10 ori în ultimii 10 ani, e un fel de revoluție, costul bateriilor a scăzut de 4 ori, aproape de o revoluție în ultimii 10 ani. Iată de ce 70% din noua capacitate de generare de electricitate din Europa este acum regenerabilă. Iată ceva foarte bun și acest sector e pe calea cea bună mai mult decât uh, în alte domenii industriale. Dar electrificarea nu e doar <clears throat> instalarea de motor electric și de baterie într-un automobil, după cum își imaginează unii. E ceva mult mai larg care acoperă și calea ferată și bicicletele electrice și transportul de marfă. O interacțiune inteligentă cu sectorul electricității pentru ca pe viitor vehiculele electrice să poată să absorbă electricitatea generabilă în exces când e multă cerere și nu că e multă ofertă și nu e cerere, de asemenea punctele de încărcare și interoperabilitatea ticketingului, un alt subiect discutat și aici în legătură cu transportul public. Trebuie să încerce să maximizeze utilizarea în comun de vehicule electrice care corespund foarte bine uh, cu utilizarea colectivă. <clears throat> Cu, costă mult să le cumperi, dar costă puțin să le utilizezi și iată de ce utilizarea în comuna parcului e ceva foarte bine și o altă tendință societală de a nu mai fi proprietar de vehicule. Și la distanțe mai mari și în regim interurban, E vorba de o mare tranziție cu mari oportunități și noi credem că Uniunea Europeană trebuie să aibă o mare strategie care să se ocupe de asta. Iată de ce facem un apel și nu ar trebui să așteptăm ca SUA și China să ne depășească. Dacă vrem ca toate acestea să se întâmple, trebuie să uh, fie și prețurile corecte în transportul. Deocamdată nu se întâmplă așa. Suntem campion mondial la taxarea muncii, cele mai mari impozite și taxe pe forța de muncă și suntem surprinși de unde vine șomajul. <clears throat> Transporturile murdare sunt uh, cu prețuri prea mici și suntem surprinși că e atât de multă poluare. O soluție concretă ar fi să <clears throat> nu mai există viniete pe bază de timp și să fie uh, înlocuită de taxe pe utilizare și la transportul de marfă și de călători. Să se faciliteze sarcina statelor membre de a face acest lucru. <clears throat> Aș vrea să mai spun câteva cuvinte și în legătură cu aviație. ICAO se ocupă pentru a avea o măsură globală, pentru a se ocupa de emisii. Noi avem sistemul ETS și singurul motiv pentru care ICAO funcționează pe plan mondial este că avem o măsură regională. Ar trebui să menținem presiunea și să o intensificăm. Putem avea o dezbatere despre concurența externă, poate în panel, nu o să mă refer eu și, în fine, în domeniul naval e singurul sector care încă nu e acoperit de vreo politică sau țintă de climă. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să propună stabilirea de ținte pentru acest sector și să adopte și măsuri să reducă emisiile. Am început să monitorizăm și aceste emisii <clears throat> a scris și un aviz și un raport pe această temă și trebuie să le reducem. E nevoie de o țintă, de standard de eficiență, electrificare inteligentă, politică de stabilire a prețurilor inteligentă, acțiuni uh, țintite și în ce privește emisiile. În fine, am depășit timpul, îmi pare rău. Mulțumesc. Urmează Siegfried, Siegfried Ruprecht. Vă rog. And thank you for... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru rezultatele interesante ale proiectului Transform. E o prezentare care sper că o să se afișeze și pe ecran. Să vedem ce este Transform. A fost un program cadru pe 2 ani în programul cadru 7. Important de reținut este că am efectuat o consultare sistematică printre practicieni din toate sectoarele de transport din toate țările Uniunii Europene am consultat 127 de experți prin diverse ateliere. Misiunea noastră a fost de a vedea modul în care practicienii privesc implementarea cărții albe pentru transportul sau măcar urmăresc obiectivele acestea, lucru pe care l-am făcut în acești doi ani. Mobilitatea urbană curată, transportul de marfă pe distanțe lungi, informații multimodale, <clears throat> cale ferată de înaltă viteză. Generic, factorii noștri implicați consideră că sunt trei activități generice. Prima, să vedem îmbunătățirea coordonării, a doua, să mărim eficiența și, în fine, să extindem infrastructura pentru fiecare dintre cele patru domenii. Pare rău că e tipărit atât de mărunt. Să încercăm să găsim în care din cele trei domenii ar trebui să ne concentrăm. Nu o să vorbesc despre tot ce vedeți acum pe ecran și nici nu puteți, de fapt, citi. O să mă concentrez pe două domenii și întrucât e atât de puțin despre transportul urban, o să mă concentrez pe transportul urban. Să vedem cum putem realiza acest transport curat în orașe și logistică fără dioxid de carbon. În primul rând, un lucru foarte important, <clears throat> obiectivul Orban. Nu e o soluție tehnologică, în primul rând. Orașele sunt foarte diverse în Europa. Cel mai important este ca factorii locali de interes să adopte orice politică pe care apoi să o adapteze în circumstanțelor locale. Primul mesaj cheie pentru scopurile urbane ar trebui să existe o abordare deschisă care să permită alinierea obiectivelor europene la viziunile și beneficiile locale. Un comentariu generic important. Înlocuirea vehiculelor și carburanților este important, dar nu și suficient, consideră factorii implicați. Există și soluții cu costuri reduse pe care le pot aplica orașele dar lega transporturi mai bine integrate cu planificarea <clears throat> utilizării terenurilor, parteneriate în domeniul transportului de marfă, bunătățirea transportului public, în special curat și electric, promovarea mersului pe jos și a mersului pe bicicletă, taxarea utilizatorilor de drumuri pentru efectele externe, pe care de fapt nu le plătesc. Cum pot face orașele acest lucru? Trebuie să creeze un elan politic de exemplu, prin a crea platforme locale, de exemplu, în contextul dezvoltării de planuri eh, durabile de mobilitate, campaniile sunt importante și, mai important, guvernele din Europa să dea posibilitatea orașelor să facă ce ar trebui și ceea ce pot face. Deci guvernele ar trebui în mod sistematic să Mm, și revizuiască politicile naționale pentru a capacita, pentru a da posibilitatea orașelor să contribuie la obiectivele europene. E vorba de standarde de finanțare, dar de asemenea să se reducă stimulentele fiscale contraproductive. Când cineva utilizează automobile ale companiei și cadrul legal care să dea posibilitatea taxării și restricțiilor pentru vehicule poluante. În multe state membre nu e posibil, deși politicienii locali sunt pregătiți tot mai mult să-și asume riscul de a promova aceste idei. În fine, comunicarea, consolidarea cunoștințelor sunt uh, subiecte foarte importante, pentru că politicile urbane sunt foarte complexe și cunoștințele lipsesc de multe ori. Pentru a ilustra modul în care am lucrat în proiect, pot să vă spun că e un raport uh, elaborat în legătură cu transportul urban. Am 10 exemplare care sunt disponibile aici și pe internet și variante prescurtate a raportelor, dacă nu aveți prea mult timp să le citiți integral. Ideea este de a elabora o foaie de parcurs, Ce ar trebui să facă Europa, statele membre, aici niște puncte importante și apoi ce ar trebui să facă orașele. E un document cuprinzător realizat de factorii implicați cu ajutorul nostru. În concluzie, în ce privește obiectivul urban, pot să vă spun că acest obiectiv poate fi realizat, cel puțin în principiu, dar trebuie să trecem la acțiune și când spun noi, mă refer la statele membre. Știu că mi-a expirat timpul pentru transportul de marfă pe distanțe lungi, aș spune doar următoarele. Sunt două soluții identificate de factori implicați sunt complementare. Una este să se facă investiții în infrastructură pe scară mare, e clar, e ceva evident. Al doilea, elemente mici de extindere a infrastructurii și o îmbunătățire a nivelului de serviciu. Și când spunem că aceste uh, segmente la transportul de ar trebui să crească la 30% peste 300 km, ar trebui să se tripleze contribuția pe calea ferată și pe căile de navigație. Întrebarea care se pune este cum se poate face. Avem unele sugestii, dar nu mai am timp să le parcurg. Dar aveți documentele la dispoziție. Mulțumesc. Und der nächste ist dann Heiner Monheim. Mulțumesc. Urmează Heiner Monheim de la Institutul pentru Comunicare regională. Doamnelor și domnilor, perspectiva mea este perspectiva regiunilor europene și a orașelor și satelor europene. Deci mobilitatea văzută de jos. În primul rând, uh, taxa de drum și de autostradă. Statele membre discută acest lucru la nivel național, de cele mai multe ori în forme învechite cu, vin, cu vignete. Uh, dacă dorim o strategie inteligentă de taxare a drumurilor pentru autoritățile locale, am avea șansa de a soluționa marea problemă a autorităților locale în ceea ce privește finanțarea, pentru că o bună parte din trafic se face la nivel local. Deci sisteme, um, cum vedem în Scandinavia, în Londra, ar trebui să își găsească un cadru european. Apoi, în ceea ce privește uh, aplicații precum Uber și uh, bla bla, uh, deci este vorba de big data și mobilitate în acest domeniu. Există foarte mult potențial în acest domeniu, chiar și numai în Germania. Uh, Um, circulă um, aproximativ de 90 de milioane de scaune goale în mașini și dacă reușim să umplem aceste uh, scaune în mașini, dacă putem să uh, găsim oameni care se circule împreună, atunci avem o, un potențial enorm, dar nu putem să lăsăm asta uh, unor aplicații precum Uber. Uh, Ă, trebuie să existe un cadru care să reglementeze asigurările, ă, tarifarea și așa mai departe. Nu este vorba de o organizare comercială, ci trebuie pur și simplu să se creeze un cadru juridic. Suntem la începutul unor ă, evoluții și Europa are nevoie de un cadru pentru asta. În al treilea rând, s-a vorbit mult despre asta și astăzi, electrificarea mobilitatea electrică clasică este cea a, tra- a tramvaielor. Avem nevoie de o renaștere a tramvaielor, nu numai ca mijloc de transport local pentru marile orașe, dar noi avem și o tradiție a sistemelor de tramvai în state mici și mijlocii și avem nevoie ca ele să revină. Și avem nevoie și uh, de o uh, Um, revenirea troleibuzelor, însă pentru că de multe ori este nevoie de sau a autobuzelor electrice, dar um, cum troleibuzele au nevoie de această infrastructură deasupra care este foarte scumpă, uh, avem nevoie de tehnologia modernă, uh, de baterii și așa mai departe. Și autoritățile locale de cele mai multe ori nu reușesc să investească singure în acest domeniu. De aceea avem nevoie de bani europeni și de cercetare și investiții la nivel european. O problemă enormă este și traf, ă, transportul ă, local în, la nivel transfrontalier. Europa este un mare spațiu cu multe frontiere ă, în care ne gândim la coridoare care să uh, Um, treacă prin întreaga Europa, dar dacă vrei să mergi la 20 de kilometri departare în țara vecină, ești blocat în trafic. Avem nevoie de o strategie pentru uh, acest tip de transport, de mobilitatea uh, locală în zonele uh, de frontieră. Am construit foarte multe șosele în aceste zone, dar am eliminat tramvaiele, trenurile și așa mai departe. Avem nevoie așadar de o nouă abordare care uh, să creeze rețele în zonele de frontieră. Apoi, uh, ceva în care putem învăța foarte mult de la Scandinavia. În mod tradițional, transportul public a fost întotdeauna combinat uh, pasager și marfă. Uh, poșta era transportată și în trenurile de persoane și trebuie să recombinăm asta din nou Uh, la, nu numai la avioane, pasagerii sus, uh, marfa jos, dar și în autobuze, ca în Finlanda și în Suedia, dar și pe calea ferată la, și asta și la nivel regional. Așadar, uh, traf, transport combinat de pasageri și marfa. Aceasta este șansa pentru a avea un transport public și în zonele rurale mai economic și mai eficient. Uh, Așa au reușit țări precum Suedia și Finlanda să aibă în zone puțin, um, cu o densitate mică a populației, un transport cu o uh, frecvență de uh, jumătate, de un mijloc de transport la jumătate de oră. Apoi, mașinile Google automatizate. Pe de o parte avem aceste um, autoturisme, dar pe de altă parte uh, autoritățile sunt reticente. Nu avem nevoie numai de mașini inteligente care să meargă singure, avem nevoie de, și de șosele inter, inteligente. Nu vom mai avea nevoie de atâta infrastructură, de atâtea indicatoare. Um, dacă noi negociem cu um, cetățenii și vedem la, cu ce viteză poți să mergi în cartierul respectiv și se, și se face asta electronic. Uh, Trebuie în sfârșit ca guvernele naționale, autoritățile locale și tot, toate părțile interesate să folosească această șansă a mașinilor Google. Avem nevoie de un sistem de tarifare. Europa este o junglă de sisteme tarifare în uh, domeniul transportului public. Nimeni nu înțelege nimic. Abonamentul uh, din Elveția și um, abonamentele trimestriale din Germania uh, sunt un exemplu de a promova traf- um, transportul în comun. Uh, prin aceste abonamente, mai ales pentru studenți, am obținut uh, ca aceștia să, re să renunțe la mașini și s-a întâmplat într-un mod masiv. Avem nevoie de un bilet al cetățeanului în toate statele europene, dar pentru asta avem nevoie și de un cadru legislativ pe care să-l impune Europa și pe care să-l aplice apoi guvernele naționale. Apoi, în domeniul transportului public avem nevoie de posibilitatea E eh, bine, ca atunci când planificăm autostradă, asta durează 10 eh, ani, dar există eh, sisteme urbane de telecabină. La Paz ne arată cum se poate face asta nu avem numai nevoie de un program de investiții pentru tramvaie, dar și pentru telecabine urbane. Și un ultim uh, domeniu. Traficul era un subiect uh, în anii 80-90. Astăzi vorbim despre spațiu partajat, despre promovarea ciclismului. Avem nevoie de o inițiativă care să uh, reunească diversitatea experimentelor locale, să creeze o umbrelă asupra lor avem planuri naționale de transport în uh, multe state membre, unele nu au. Uh, traficul pietonier și uh, cu bicicleta sunt neglijate de cele mai multe ori într-o înțelegere greșită a subsidiarității. Guvernele naționale spun, că ține de autoritățile locale, însă cadrul pentru pietoni, pentru bicicliști este, trebuie să fie creat la nivel local și pentru asta Europa trebuie să creeze noi perspective. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Silvia Haichile de la Finnish Funding Agency for Innovation. Mulțumesc, domnule Kramer. Innovations, and we also support innovation in transportation. În special în această primăvară vom uh, uh, avea Mm, idei pentru a promova idei inovația în transport și soluții inovatoare care să poată să schimbe comportamentul oamenilor în ceea ce privește transportul și să susțină durabilitatea. Există îmbună... Trebuie să aibă loc îmbunătățiri în anumite domenii, cum ar fi tehnologia, însă trebuie să se facă mult mai mult tehnologiile curate. Avem un număr foarte mare de automobile. Însă aceste automobile nu sunt eficiente și sunt utilizate mai puțin de 5% din timp. Uh, în rest, uh, sunt neutilizate. Transportul reprezintă a doua cheltuială a gospodăriilor după cheltuielile imobiliare. Deci, automobilul este o investiție foarte proastă. Cu toate acestea, mașinile sunt foarte populare. Uh, dat fiind că nu există alternative reale la posesia unui, unui automobil și condus. Este o cheltuială mare pentru cetățeni și reprezintă o cheltuială majoră pentru finanțele publice. De, deja ne aflăm într-o situație inacceptabilă în ceea ce privește finanțele publice. Uh, nu putem să asigurăm uh, îmbunătățirea și nici măcar menținerea infrastructurilor de transport. Pe lângă acest lucru, uh, trebuie să fie dezvoltat transportul public, dar nu există finanțe publice pentru a uh, susține transportul public sau să îl extindă. Singura soluție pentru a crește eficiența sistemului de trans- transport este să îmbunătățim eficiența globală a sistemului, nu doar să creștem capacitatea. Însă aceste provocări din domeniul transportului sunt atât de mari încât micile îmbunătățiri nu sunt suficiente. Avem nevoie de pași radicali. Și situația poate să fie mai bună multe dintre trendurile care au apărut în societate, care afectează puternic transportul, deja duc la către durabilitate. Ar trebui așadar să le dăm ocazia acestor trenduri să crească și să se dezvolte. Există o nouă mentalitate în cadrul tinerilor care au un efect asupra întregului transport tinerii preferă alte modalități de transport în, în, pe lângă automobil dacă au o asemenea alternativă. Digitalizarea s-a răspândit în majoritatea industriilor și nu vedem nicio altă modalitate de a utiliza serviciile decât pe internet. Un serviciu uh, care nu există pe internet nu poate să devină popular și să influențeze comportamentul cetățenilor. Multimodalitatea și împărțirea, partajarea uh, utilităților devine, devine o, o modalitate de viață. Deci trecerea de la proprietate la utilizare dacă automobilele ar fi utilizate în comun, ar putea să fie accesibile tuturor. Trebuie să facem mai atrăgătoare celelalte modalități de transport, să fie la un preț convenabil, însă trebuie să fie de asemenea ușor de accesat. Utilizarea uș- facilitatea utilizării reprezintă un aspect uh, care contează pentru fiecare dintre noi. De aceea, în Finlanda am găsit o soluție uh, serviciu de mobilitate care are un potențial foarte mare de a transforma industria transportului. Serviciile de mobilitate care includ toate modalitățile de transport ar fi accesabile prin operatorii de mobilitate și astfel un utilizator ar avea întotdeauna opțiunea să aleagă modalitatea cea mai practică și mai utilă în momentul respectiv un asemenea serviciu ar crește eficiența serviciului de transport pentru că operatorii vor avea uh, capacitatea să, să organizeze mai eficient și mai rentabil sistemul de transport. Dar pentru a deveni realitate un asemenea serviciu are nevoie de acțiune din partea sectorului privat, însă are nevoie de activitate din partea sectorului public în rol de facilitator. Vă mulțumesc și aștept uh, întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. mulțumesc. Trecem la întrebări. Vin Van de Camp întâi. Eh, voorzitter, dank Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebare, două întrebări pentru Jost Dinks. În primul rând, în ceea ce privește stabilirea standardelor. Am stabilit suficiente standarde. Cartea albă din 2011 este suficientă. Trebuie să fie mai stricte aceste standarde. Ați spus că pentru sectorul naval nu există standarde deloc. Mă cam surprinde acest lucru pentru că uh, vorbim aici despre schimbările globale, modale și cum trenurile și navele sunt mai ecologice. În al doilea rând, electrificarea. De unde vine această electricitate? În țările de jos avem imaginea Franței care generează doar uh, energie nucleară. Dar care este opinia dumneavoastră? De unde vine această energie electrică? O întrebare și pentru domnul Ruprecht. De fapt, aceeași uh, întrebare. De unde provine electricitatea și cum ținem cont de acest lucru? Pentru domnul Monheim și pentru doamna Heikila. Uh, știți dumneavoastră cum se pronunță numele dumneavoastră? Cum se pronunță? Sonia? Am o întrebare pentru Sonia. Este mai ușor. Uh, și pentru domnul Monheim. Nu, trebuie să vorbesc în limba olandeză. În special pentru domnul Monheim și pentru Sonia, ce se întâmplă cu proprietatea privată? Ce le mai rămâne proprietarilor? Eu nu am mașină, dar locuiesc într-un oraș și mulți dintre europeni locuiesc în zone rurale este foarte bine să vorbim despre aceste sisteme de pus în comun ale automobilului, dacă vrei să mergi să, la cumpărături sau dacă vrei să-ți aduci copiii de la școală, dar în anumite zone pur și simplu ai nevoie de un automobil. Sau am eu o viziune puțin demodată asupra lucrurilor? Care ar fi alternativa automobilului? Doamna Țapardel președinte. Într-adevăr, partea, această parte din uh, Cartea Albă ce ține de dezvoltarea durabilă a sistemului transportului, de, de decarbonizare, este foarte importantă. O primă întrebare pe care o am în ceea ce privește principiul poluatorul plătește, cum facem și dumneavoastră, pentru că reprezentați uh, Uh, un număr serios de stakeholderi cum facem să avem și un sistem de taxare integrată, pentru că acei bani pe care poluatorul îi plătește să vedem și să fim siguri că se regăsesc într-adevăr în, uh, în protecția mediului, în măsuri care duc la protecția mediului. De asemenea, cum facem, este, mi-a plăcut uh, prezentarea domnului Monheim, la fel de entuziastă sunt și eu pentru că am o experiență în ceea ce privește administrația publică locală de aproape 10 ani dar cum facem să avem acest sistem integrat de transport și să avem această ofertă integrată pentru utilizatorii din mediul urban, pentru că este destul de complicat? Cum reușim să facem într-adevăr această, să oferim acel uh, tichet integrat pe care să, care să poată și eu sunt uh, o susținătoare a acestui tichet integrat care să fie folosit pe diverse mijloace de transport, inclusiv pentru parcare, dar cum facem să putem implementa acest sistem la nivel european sau cum putem face să susținem autoritățile locale ținând cont de principiul subsidiarității să aplice cea mai eficientă metodă uh, pentru, pentru autoritatea locală respectivă. Și ultima întrebare pentru Sonia, ca să nu-i greșesc uh, numele, să știi că și eu am un nume la fel de complicat. Um, nu știu dacă am înțeles bine. Înțeleg că este vorba de un abonament lunar de 300 de euro pe familie sau pe, uh, de persoană, prin care uh, pe baza acestui abonament lunar de trei sute de euro utilizatorul cetățeanul poate folosi diverse modalități de transport. nu știu dacă am înțeles bine dacă ne poți explica puțin mai bine și gândește te că sunt țări în care puterea de cumpărare nu este atât de mare în care venitul minim nu este atât de mare și atunci nu știu dacă un, uh, un utilizator de transport își poate permite un abonament lunar de 300 de euro. Este destul de costisitor. Mulțumesc frumos! Este o soluție bună, dar cum o putem implementa în toate statele membre în funcție de nivelul lor de dezvoltare? Aceasta, practic, este, sau acesta este accentul pe care vreau să-l pun în legătură cu întrebarea pe care ți-am pus-o. Mulțumesc frumos! Vielen Dank. Jetzt Gesine Meissner. Mulțumesc, Gesine Meissner. Mulțumesc. De data asta um, procedez invers, altfel. Mai, am mai multe întrebări, dar nu se adresează cuiva în special. În primul rând, um, um, tichetul integrat. Există deja o platformă de schimb? Uh, este o chestiune de subsidiaritate, pe de altă parte, dar știu că la Hamburg, de exemplu, funcționează foarte bine. Uh, spui de unde pleci și unde vrei să ajungi și uh, ți se dă pe unde să o iei și la Londra, la Jocurile Olimpice, am văzut că și iarăși funcționează foarte bine. Există oare exemple de foarte bune practici din care putem învăța? Apoi, uh, mă uimește faptul că bicicletele electrice nu au fost uh, uh, menționate. Poate și acestea ar putea să intre în tichetul integrat. Apoi mi-a plăcut și ideea telecabinelor. Mi-au lipsit la început la Ruprecht Consult, pentru că credeam că fac parte din ceea ce ați spus dumneavoastră. Dar apoi au fost menționate de domnul Monheim. Cred că este un mijloc de transport uh, nepoluant. Nu, probabil că nu este soluția la tot, dar trebuie menționat. Domnul Monheim, uh, la fel ca și domnul Van de Camp, uh, vorbeau despre asta. Dacă totul este în rețea, uh, și uh, tehnologia ne spune, ne spune ce să facem, nu este restricționată libertatea de alegere a omului? Da, bun, este siguranță, nu avem haos, evităm um, blocajele în trafic, dar oare nu mai trebuie să le lăsăm și oamenilor uh, un dram de putere de decizie? Iar apoi, doamnei Hechele, mi s-a părut interesant ce ați spus, dar credeți că s-ar putea uh, transfera asta la nivel european? Ați discutat cu alte state care acționează similar? Mulțumesc, Maria Kilonen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille hyvistä mielenkiintoista. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, vorbitorilor pentru intervențiile lor. Am două întrebări, fiecare poate să-mi răspundă. După cum considere de cuvință. Care sunt posibilitățile pe care le aveți în vedere la nivel național sau internațional în ceea ce privește un sistem european de transport eficient și inteligent? Și când vorbim despre aceste servicii de mobilitate, cum putem să punem în aplicare acest nou sistem și în ce orizont temporar, un, un an sau zece ani? Vă mulțumesc. Darius Chele, domnul Darius Crelec, mulțumesc, domnule președinte. Am auzit prezentări foarte bune cu câteva viziuni foarte avansate în legătură cu sistemele de transport, în special ultima prezentare. Însă, în opiniile Comisiei, sectorul transporturilor este unul dintre sectoarele care a neglijat uh, eforturile noastre de a scădea emisiile de dioxid de carbon, în special în perspectiva 2020-2030. Prima Mea întrebare ar fi cum poate să contribuie politica de transport la reducerea de emisiilor de dioxid de carbon. Noi considerăm că uh, transportul ar trebui să fie foarte sus pe agenda reuniunii COP 2021 în Paris. Mm. De asemenea, politica de transport trebuie să fie adaptată tinerilor și nu celor de modă veche. Vedem astăzi că majoritatea recomandărilor bune uh, sunt mm, pentru tineri. Întrebarea mea este uh, ce fel de comportament ați recomanda Comisiei, Consiliului, Parlamentului uh, ca o acțiune prioritară care să fie întreprinsă acum la revizuirea cărții albe. Vă mulțumesc, acestea au fost întrebările, iar acum uh, răspunsurile în aceeași ordine. Ios Dings. Mulțumesc. Nu sunt sigur care dintre întrebări erau pentru mine în afară de cea a domnului Van der Kamp. În ceea ce privește transportul și clima, este foarte important să avem în vedere COP21, în special aviația și sectorul naval, care sunt um, marile lacune, lacune din protocolul de la Kyoto. Aceste emisii au dispărut într-un fel de gaură neagră și nimeni nu a fost uh, responsabil pentru acestea. În ceea ce privește standardele, dacă există suficiente standarde, dacă mm, ne uităm la poluarea aeriană, de, aeriană din partea automobilelor și camioanelor, la ceea ce s-a negociat, există numere, cifre foarte reduse, însă încă mai negociem uh, standardul Euro 6, C și D. De ce? Pentru că aceste cifre nu se, re, uh, nu se întâlnesc pe, în realitate, deci trebuie să uh, luăm din ce în ce mai multe măsuri pentru a ne asigura că aceste cifre vor fi regăsite în realitate. Nu există Uh, niciun standard care să fie suficient și eficient uh, pentru următoarele decenii. Avem nevoie de tehnologiile cele mai bune care să fie aplicate automobilelor, camioanelor, uh, navelor. Unele studii ne arată că acum 20 de ani navele erau la fel de eficiente precum sunt astăzi. Deci există posibilități de îmbunătățire în ceea ce privește proveniența electricității. Într-adevăr, o întrebare bună. Bineînțeles că există multe modalități de producere ale electricității, peste 30 de modalități. Însă, dacă ne uităm la trendurile în electricitate uh, și trendurile din, din petrol, uh, petrolul devine din ce în ce mai murdar, ca să spunem așa, neconvențional, uh, în foraje la adâncime mare în mare. 70% din capacitatea nouă de producție de electricitate este regenerabilă. Dacă este nevoie de o perioadă de 20-30 de ani pentru a se maturiza acest sector. Acest sector însă va fi mult mai ecologic, mai verde. Acolo au loc inovațiile în sectorul electricității și nu în sectorul petrolier. În ceea ce privește biletele integrate, există multe exemple bune. Unele orașe, unele state au făcut, Uh, au avut inițiative foarte bune uh, cu regulamente și fără. Uh, bicicletele electronice, sunt o soluție foarte bună între bicicletele actuale și mașinile electronice. Acest domeniu între biciclete și automobile este un domeniu extrem de important și interesant în momentul actual însă sectorul este încă în fașă, nimeni nu vorbește despre asemenea priorități atunci când se vorbește despre stimulente, despre priorități economice. Ar fi un domeniu care ar merita mult mai o atenție mult mai mare. Da, am cer scuze, am încercat, am l-am trecut cu vederea pe George Bach și Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr sunt cam mic, e greu să mă vedeți. Dar aș dori să mă adresez uh, tuturor experților. Impresia mea a fost una foarte bună de la toți experții. Cred că multe dintre propunerile de soluții prezentate trebuie să ducă la o schimbare a mentalităților. Și întrebarea mea Ehm, se referă tocmai la această schimbare de mentalitate de la, tip, de la modi, modurile eh, clasice de transport înspre cele noi. Mă întreb, este suficientă o ofertă ehm, schimbată sau trebuie să luăm decizii politice? Metodele clasice, în primul rând, eh, sunt eh, să impunem taxe suplimentare sau subvenții de la stat aceste ajutoare de la stat, aceste subvenții, um, au avut de suferit uh, în ultima perioadă cu bugetele foarte restricționate. Um, cum vedeți lucrurile? Considerați că este suficientă o ofertă din partea pieței sau este nevoie de legiferare? Mulțumesc, Siegfried, Siegfried Ruprecht. I'm getting a bit confused with the languages. Nu prea mă Mă încurc în limbi, voi răspunde în engleză. Vă rămâne la limba engleză. De unde provine electricitatea? După cum a spus antevorbitorul meu, cea mai importantă sursă de energie nu a fost menționată, energia pe care nu o utilizăm. Potențialul de economie este enorm, 30% sau chiar mai mult în anumite domenii. Un al doilea aspect este crearea sinergiilor pentru a economisi energie, pentru a reduce costul uh, furnizării totale de energie. De exemplu, în transportul urban, sistemul de metrou sau de tramvai, troleibuse în anumite orașe, o, au o infrastructură electrică, însă în același timp încercăm să reinventăm roata, încercăm să avem un sistem paralel pentru automobile, însă Trebuie să folosim aceste cunoștințe în același domeniu, să creăm sinergii între transportul public electric și rețeaua electrică pentru mașini electrice. Bineînțeles că trebuie să includem și bicicletele electronice, electrice. Acestea, într-un context urban, Uh, ar trebui să facă parte dintr-o soluție intermodală de transport, să existe puncte de mobilitate cu biciclete convenționale, cu transport public și uh, stații de încărcare pentru biciclete electrice. Anumite orașe uh, pun accentul pe acest aspect și susțin intermodalitatea. Atunci când vorbim despre comodalitate, în realitate nu vorbim despre un sistem foarte convivial, există o concurență pentru spațiul disponibil în orașe. Și această concurență face parte din uh, echilibrul pe care trebuie să-l găsim. Trebuie să vorbim despre un mecanism de distribuție a costurilor, o nouă alocare a spațiului, de ce ar trebui modalitățile ineficiente să ocupe spațiu cu locuri neocupate, să ocupe două treime din spațiul disponibil într-un oraș. Acestea sunt întrebările pe care trebuie să le punem. De ce, ă, în ceea ce privește banii, fondurile, pe termen lung, de ce nu putem să includem transportul urban într-o într schemă pentru emisiile uh, Mm, de dioxid de carbon, uh, să îl includem în uh, principiul poluatorul plătește cu uh, investiții private. Dorința mea ar fi să nu uităm despre transportul urban. Acolo apar problemele și acolo, de acolo trebuie să provină soluțiile. În acest dom- domeniu, poate surprinzător pentru dumneavoastră, gândiți-vă uh, cum se poate iniția o cultură a schimbării, cum pot să învețe orașele să comunice între ele. Acest aspect durează, costă foarte puțin și poate să producă efecte extrem de benefice pentru societate. Vă mulțumesc. Heiner Monheim. Da, voi începe cu domnul Van de Camp. Întrebarea, de câte mașini are nevoie Europa? În, primind în principiu 10% din flota actuală a Europei sunt suficiente pentru a, ca Europa să fie mobilă. Apoi, cum stau lucrurile cu spațiul rural? Spațiul rural în anii 50 în toată Europa a fost uh, spațiul în care se făcea autostopul. Uh, motorizarea spațiului rural a venit la 10 ani mai târziu decât cea a orașelor. Uh, ce avem nevoie de acum? Ehm, este vorba de autostop inteligent, uh, organizat uh, și atât de multe lucruri sunt posibile aici. Mobilitate în Elveția. Există un sistem de car sharing național și este prezent peste tot. Satul nu trebuie să rămână teritoriul mașinilor. Poate la fel să intre în aceste noi sisteme ca și orașul. Apoi, Tarifarea integrată. Elveția este exemplul. Abonamentul general conține uh, trenurile, vapoarele, telecabinele, car sharing-ul, bike sharing-ul, totul integrat. Dar, vă rog, nu cu un singur tichet, nu-ți cumperi în fiecare zi un bilet. Este vorba de un abonament anual, un abonament care este foarte popular uh, și dacă ne uităm la, în Austria, la Viena, 365 de ani, deci un euro pe zi pentru ca Viena să fie uh, mobilă. Avem nevoie de o schimbare radicală în strategiile noastre de tarifare. Iar uh, tichetele pe semestru din Germania sunt uh, un exemplu foarte bun. Au integrat de la bun început sistemul de uh, bike sharing, de biciclete oferite de, la nivel local. Și sunt incluse aici așadar toate tipurile de transport. Bineînțeles că aici intervine și bicicleta electrică, sistemele inovatoare de uh, împrumutare sau de închirierea bicicletelor, prevăci bicicletele electrice și așa mai departe. Se pune întrebarea ce poate să facă Europa. De 45 de ani lucrez în acest domeniu, am participat la proiecte europene. Este atât de obositor uh, când uh, căutăm bune practici timp de 3 ani, adunăm 30 de exemple, facem un raport și nimeni nu reacționează la el pot să vă spun că acolo jos avem uh, înfloresc, înflorește inovația și sus nimeni nu se miște. Uh, în Germania încă ne mai chinuim să definim o stație de autobuz, cum să o definim juridic. Uh, sistemele legislative sunt în urma, o inerție enormă și Europa trebuie să le stimuleze, să să le dea un impuls pentru ca inovația care începe de jos să ajungă cândva și la politică. Apoi și telecabinele. Este un exemplu minunat. Europa are o directivă pentru cabine. Um, se spune, toate uh, țările, toate țările europene au trebuit să transpună această directivă. Este o directivă și pentru siguranță, ca să nu cadă telecabinele, dar în această directivă nici măcar nu s-a gândit uh, ideea de a avea uh, telecabine în orașe. Este trafic uh, pe șină este un pic diferit, dar este același lucru. Uh, uh, și avem nevoie de asta. Și avem, pentru asta avem nevoie de proiecte, modele, um, modele europene și apoi avem nevoie de o altă directivă care să spună telecabina este ceva normal, nu trebuie să avem telecabine numai în vârf de munte, ci și în oraș. Este pur și simplu un mijloc de transport urban. Apoi, în ceea ce privește libertatea, vă răspund foarte simplu prin șoselele inteligente ești eliberat, poți în sfârșit să faci altceva, nu mai trebuie să conduci. Dacă uh, vrei, poți să-ți pup vecina, poți să uh, faci ce vrei tu, îți recâștigi uh, libertatea. Astăzi, cum stau lucrurile, ți se ia libertatea. Asta este mobilitatea de care avem nevoie. Sistemele sunt imediat acceptate. Uh, când aveți uh, asistență pentru parcare în noua mașină, când aveți asistență că, pentru urcarea uh, pantelor, aveți senzația că vi, se ia liber, că vi se ia libertatea? Nu, este o nouă libertate pentru că poți să-ți permiți pentru o dată să nu fii atent și nu se întâmplă nimic. Apoi, modelul de business. Modelul de business uh, a fost recunoscut de big data. Apple au fost um, lideri în acest domeniu cu aplicațiile, dar până când sistemele publice nu folosesc asta și sunt blocați într-un șoc și nu reacționează, nu creează cadre, nu uh, creează sisteme interoperabile de la țară la țară, ne regăsim din nou cu o junglă, fiecare face ce vrea și nimic nu se potrivește una cu alta. Uh, să uh, ne întrebăm cum toate acestea pot să devină politică de transport. Eu apăr cu hotărâre subsidiaritatea comunală, locală. Cele mai bune idei vin de jos. Este exact acest uh, câmp cu flori uh, care înfloresc. Olanda, Danemarca, Italia sunt pline de astfel de inovații locale. Dar până când rămâne un oraș care face ceva, modelul uh, din Delft, acum 40 de ani, modelul de la Copenhaga. Până nu se face politică națională din aceste modele, până nu spune Europa, e atât de important acest lucru încât asta trebuie să devină politică europeană, pentru că este vorba de viitorul Europei, nu se întâmplă nimic guvernele naționale înțeleg greșit subsidiaritatea, abandonează uh, autoritățile locale, le lasă să singure și ele nu se descurcă. Dacă reușim printr-un sistem de taxe de drum să generăm uh, fonduri, pentru că blocajele sunt probleme locale, uh, putem veni cu o soluție. Apoi, se vorbea despre tineri și bătrâni Um, experiența socială ne arată că tinerii sunt flexibili, se adaptează repede, dar politica nu o fac tinerii, o fac bătrânii. Și până când bătrânii nu devin mai flexibili, nu mă ajută la nimic că tinerii fac inovație. Atâta timp cât uh, sistemul legislativ, financiar, nu se mișcă niciun centimetru. Avem această reticență, inerție în sistemele noastre politice. Um, revenim la întrebarea cu mentalitățile. Eu sunt foarte optimist. Dacă vă uitați la telecomunicații, Europa și Africa și Asia, toate imediat s-au deschis la inovație uh, când uh, n-am mai avut cabluri la telefon telefonul înainte era cablu, linie și trebuia să, aș- trebuia să aștepți trei luni să vină să ți-l instaleze. Astăzi mergi la magazin ți și ți-l cumperi. Miliarde de oameni au făcut asta. Oamenii reacționează imediat la inovație. Modelul psihologic, pentru asta ai nevoie de idee, de marketing și de bani investiți. Așa funcționează. Și aici avem probleme a făcut cineva marketing pentru pietoni? A făcut cineva marketing pentru uh, biciclete, pentru așa numitul concept de walkability, de posibilitatea de a merge pe jos? Avem nevoie de asta la nivel european, de stimul care să meargă dincolo de adunarea bunelor practici. Avem nevoie de politică europeană în domeniul mobilității. Mulțumesc, doamna Sonia Hechile. Oui, with Mr. Monheim on the free... Mulțumesc, sunt de acord cu domnul Heim. Într-adevăr, dacă s-ar uh, organiza mai bine, s-ar putea realiza acest lucru. Mobilitatea înseamnă și mai multă flexibilitate și opțiune pentru oameni în transporturi. Din păcate, n-am avut suficient timp să intru mai multe amănunte. Drept serviciu e o opțiune suplimentară pe lângă serviciile de transport existente, ceea ce răspunde la o nevoie oamenilor care acum poate că au un automobil sau se gândesc să-și cumpere unul. Locuiesc poate într-un loc în care legăturile cu transportul public nu sunt prea bune sau au niște nevoi deosebite de transport și au nevoie de automobil. Deci această lacună va fi acoperită cu acele servicii de mobilitate. Aveți dreptate, automobilele când în modul cel mai practic, desigur că oamenii ar trebui să conducă automobil. Întotdeauna trebuie să alegem varianta cea mai eficientă. În al doilea rând, am arătat o imagine cu abonamentul acela lunar de 300 de euro. Imaginea era mai degrabă o ilustrație a serviciului de mobilitate, dar în loc să cumperi servicii, cu această sumă de bani, oamenii de fapt cumpără un anumit nivel de serviciu, ceea ce înseamnă că plătind o sumă lunară, primesc anumite servicii și se pot baza pe acel nivel de servicii, pentru că aceasta e cheia atunci când încercăm să concurăm cu transportul public sau alte moduri de transport cu uh, a proprietatea privată asupra automobilului. Întotdeauna un nivel bun de serviciu, găsești automobilul într-un garaj, dar și transportul public ar trebui să aibă un nivel, un standard suficient de înalt pentru a concura în legătură cu potențialul de afaceri. 300 de euro e doar un exemplu, dar venea din faptul că în prezent oamenii utilizează cam 300 de euro pe lună. Fiecare dintre noi folosim această sumă pentru transport. O astfel de sumă în prezent intră în <clears throat> proprietatea asupra unui automobil, dar dacă de fapt ar fi îndreptat spre alte servicii de transport, acele servicii ar câștiga mai mult potențial de afaceri. În legătură cu sistemul complicat de plată. Serviciile acestea mobilitate ar trebui să deschidă pentru diverse sisteme de plăți, să se poată combina prin uh, acele interfețe integrate de plată. Mulțumesc. Mulțumesc. Cu acesta am, înche am încheiat al doilea panel. Mulțumesc tuturor participanților și tuturor celor care au adresat întrebări. Trecem acum la cel de-al treilea panel. Încă o dată, vă mulțumim foarte mult! So, dürfte ich dann bitten, dass Sie sich wieder hinsetzen? Und wir kämen dann zu dem dritten panel. Trecem acum la al treilea panel, transportul pentru cetățeni, promovarea siguranței, ocupării și a calității serviciilor de transport. Urmează grație la Just Program Director de la Consiliul European pentru Siguranța în Transport. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Thank you for the to, to... Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru posibilitate. Directorul trebuia să prezent, facă prezentarea, dar uh, și-a scrântit uh, glezna dimineața, fiind perfecționist, dorea să aibă o Hmm, experiență directă de la urgențe din Belgia. Revenind la subiecte mai serioase, câteva fapte mai întâi în legătură cu siguranța în transporturi. În 2013 au fost 11 decese în zboruri comerciale. Când un avion dispare, e pe prima pagină a ziarelor mai multe persoane au fost uh, ucise în transporturi uh, feroviare. E o imagine de la Santiago, o deraiere de tren în 2013, când au fost 32 de victime. Au fost un milion de vizionari pe YouTube. Avem 26.000 de persoane ucise drept consecință a <clears throat> accidentelor rutiere. Deci 500 de decese în fiecare săptămână pe drumurile europene. Aceste coliziuni sunt raportate ca eveniment de fiecare zi și ar primi câteva rânduri într-un ziar local doar. Salvarea de vieți are o rentabilitate economică deosebită. Iată valoarea prevenirii fiecărui deces. Dacă înmulțim cu o mie de morți evitate din 2010, și ținta europeană <clears throat> se ajunge la 18 miliarde de euro economisiți între 2011 și 2013. Avem o țintă de reduce decesele cu 50% între 2010 și 2020. <clears throat> Estimăm că e nevoie de o reducere de 7% pe an în medie pentru a atinge ținta. Din păcate, Datele provizorii pentru 2014 sunt destul de proaste, o reducere de doar 2% în 2013, nevoie de eforturi suplimentare. Facem un apel la, la sprijinul Parlamentului European pentru o recomandare în raportul dumneavoastră, domnule Van de Camp. Solicităm Comisiei Europene să adopte o țintă de reduce numărul persoanelor cu vătămări grave cu 35%, să se extindă directiva de management a infrastructurii de siguranță la toate drumurile, nu doar la cele TNT. Asta înseamnă că un specialist va examina punctele de mare risc în care apar decese și va propune soluții. De asemenea, revizuirea Regulamentului General de Siguranță din acest an e o șansă unică, care nu o să se repete în următorii 5 sau 10 ani pentru a îmbunătăți tehnologiile de siguranță. <clears throat> Elemente legate de amintirea importanței de a conecta centura de siguranță, frână de urgență avansată, asistență inteligentă, de asemenea în zonele urbane pentru bicicliști, ceea ce ar contribui și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 97% din toate decesele în transporturi se întâmplă pe drumuri, dar nu există nicio agenție de siguranță rutieră. Facem un apel la Parlament să sprijine solicitarea de a extinde competențele Agenției de Transport Terestre Europene și în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la Christopher Irvin de la Federația Europeană a Pasagerilor. Federația aceasta e o federație voluntară de aproximativ 30 de asociații din 20 de state europene. Presupun că ne unește un singur lucru <clears throat> și e ceva ce ne unește cu părerile tuturor celor de aici. Și anume, atunci când ne uităm la orice propunere, spunem, să vedem ce conține, ce e util pentru utilizator. Acesta trebuie să fie punctul de pornire și a, uh, punctul de încheiere pentru orice valoare. Și spun asta sperând că spiritul în care acceptați, spun comisia dumneavoastră, pentru că eu cred că alfa și omega activității dumneavoastră este să spuneți cum beneficiază pasagerii, călătorii, utilizatorii, cetățenii de pe urma oricărei inițiative de politică în transporturi. Au fost beneficii reale în ultimii 15 ani de la inițiativele europene de transport în ultimii 20 de ani. Există elemente clare în transportul aerian o opțiune mult mai mare, o mai mare flexibilitate și lucruri foarte interesante s-au întâmplat. Nu în ultimul rând în materie de drepturi ale pasagerului, care sunt foarte importante, sunt dovezi palpabile ale faptului că instituțiile europene recunosc prin legislație că pasagerii sunt veriga mai slabă în contractul de transport. Există un dezechilibru între partea industrială excelentă de multe ori oferă și poziția celor dintre noi care suntem utilizatori ai rețelei de transport de pe urma care să beneficiem. <clears throat> Dar, cu toate acestea, există această provocare uriașă. De la Cartea Albă din 2011 a fost vorba de cerința de reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 60% până în 2050, o provocare majoră și bănuiesc că cea mai dificilă parte a provocării este ținta individuală, concretă, legată de situații urbane, echilibrul între moduri, pasagerii să facă această schimbare de model. Avem un grafic în care ce s-a întâmplat. Am proiectat linia galbenă, ponderea căilor ferate <clears throat> în orizontului 2060, care se intersectează cu linia roșie <clears throat> ponderea transporturilor rutiere în viziunea cărții albe și este o intersectare dramatică, cu atât mai mult cu cât e vorba despre o creștere de mai multe ori a ponderii căilor ferate pe piață. Și o să vă întrebați cum naiba o să reușim să realizăm asta. În varianta stalinistă s-ar fi spus, uite, asta facem, economia centralizează, o să reușească. O altă soluție ar fi printr-o creare de probleme a achizițiilor, când clienții să fie obligați pentru că nu există alternative, nu mai e spațiu pe drumuri și recurg la trenuri cât de proaste sunt pentru că nu e nicio altă opțiune la îndemână. Sau și aceasta ar trebui să fie viziunea, să încercăm transportul colectiv durabil să fie modul uh, de preferință. Dar cred că acum e și mai important din 2011 să ne ocupăm de această problemă și aș vrea să vă atrag atenția rapid asupra câtorva tendințe pe care le-am constatat. <clears throat> Nu mai aș mă tot mai mult că pe lângă importanța siguranței rutiere, e și un impact de sănătate al transportului pe, într-un număr tot mai mare de oameni. Agenția de Mediu European a spus că sunt 400.000 de decese pe lângă răni sau vătămări sau boli cronice. 400.000 de decese pe an <clears throat> din impactul de sănătate al transportului. E un factor major. Și o are date similare. Costul de congestie. Unul dintre punctele slabe în Cartea Albă a fost faptul că n-a examinat impactul economic al congestiei și soluțiile pe termen de lungat. Pentru cele două subiecte, cred că trebuie să ne uităm din nou la ipotezele cărții albe să vedem uh, dacă s-a făcut ceva sau nu. Să vedem cum lansăm un zbor uh, către lună. Cum uh, faci schimbarea culturală care să dea oamenilor posibilitatea să se gândească la lucru, să le realizeze într-o manieră cu totul nouă. Argumentul pentru consumator ar trebui să fie că există un cerc virtuos. Creșterea calității, satisfacerea utilizatorilor, schimbarea de mod, sprijinul politic care permite investițiilor să aibă loc în infrastructură și în alte elemente. Finanțarea care în sine ridică calitatea. Acest cerc virtuos trebuie să fie centrul a tot ce se face. E un document pe care îl aveți la dispoziție cu mai multe amănunte și scuze pentru <clears throat> literele cam mici de pe ecran. Ce spune, de fapt, sunt niște lucruri foarte simple. Să ne concentrăm pe acele subiecte care au cât mai mult sens. Performanță, fiabilitate, accesibilitate, faptul că îți permiți un anumit serviciu. <clears throat> Argumentul Parlamentului ar fi că aceste lucruri au nevoie de o schimbare culturală veritabilă a modului în care <clears throat> ne gândim la transportul colectiv, la importanța durabilității, la schimbarea relației care e alfa și omega abordării noastre pentru problemele de transport. Mulțumesc. Thomas. Mulțumesc. Acum Thomas Amanzata de la Asociația Internațională a Transportului Public. Vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de a vă vorbi astăzi aici și de a sublinia recomandările noastre pentru această revizuire la jumătate de termen a cărții albe. UITP e o asociație mondială de factori implicați în transportul public în Europa. Avem peste 400 de autorități și operatori. O să încep prin a sublinia contribuția transportului public la obiectivele din Cartea Albă. În Europa transportul public urban are 60 de miliarde de călătorii pe an, e mijlocul cel mai prietenos uh, de uh, transport, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, sectorul nostru <clears throat> se ocupă activ de decarbonificare prin electromobilitatea pe care o oferă astăzi și utilizarea de carburanți alternativi. Pe lângă decarbonificare, vrem să îmbunătățim siguranța rutieră. După cum se vede în acest grafic, tramvaile și autobuzele sunt cele mai sigure opțiuni de transport. Transportul public contribuie la o mai bună calitate a aerului în orașe și la faptul că oamenii fac mișcare, la sănătate, evită congestia și costuri tot mai mari asociate cu aceasta ceva foarte important, transportul public încurajează creșterea economică în orașe, îmbunătățește conexiunile între angajatori și angajați și reduce costurile de călătorie. Pentru multe companii europene, calitatea legăturilor de transport reprezintă unul dintre factorii cei mai importanți ca să se gândească la un loc în care să-și desfășoare activitatea de afaceri. Accesul la transport public face zonele din orașe mai atractive mărește valoarea proprietăților imobiliare. Studii din SUA, studii recente, au constatat că prețul imobiliar lângă linia de transport sunt mai reziliente în perioada de criză. Desigur, transportul public de calitate atrage și turiștii într-un anumit oraș. Companiile de transport public sunt printre cei mai mari angajatori din orașe și important, cu o diversitate de competențe, aceste locuri de muncă nu pot fi relocalizate în străinătate. Membrii noștri fac progrese continuă de îmbunătățire a calității și accesibilității serviciilor, se fac eforturi în acest domeniu în beneficiul tuturor călătorilor cu mobilitate redusă sau fără mobilitate redusă. Pentru a face față cerințelor în uh, rapidă schimbare, Vrem să asigurăm mobilitate door-to-door, uh, ticketing inteligent, linii în această alianță, interoperabilitate de jos în sus care conectează diversele scheme existente deja în prezent. Credem că și cooperarea cu alți furnizori de mobilitate este ceva de dorit, este esențial Transportul public, drept coloană vertebrală a mobilității urbane, ar trebui să acționeze drept element de coordonare într-un sistem integrat. Din motivele menționate, până în prezent este clar că o mobilitate urbană durabilă, prietenoasă față de oameni în transportul public. După părerea noastră, Cartea Albă din 2011 este pe calea cea bună spre atingerea acestui obiectiv. După cum știți, strategia orașelor inteligente au strategia evită, schimbă, îmbunătățește. Trebuie să continue să fie sprijinită această dezvoltare. În înțelegerea noastră a schimbărilor modale, faptul că nu e un scop în sine, ceva foarte important, ci este absolut necesar această schimbare de model pentru a atinge o mobilitate urbană durabilă și eficientă. Dacă ne uităm la date și fapte, la graficul acum, această schimbare modală încă nu s-a realizat. E nevoie de eforturi suplimentare. Vedeți pe grafică numărul de călătorii în Uniunea Europeană cu transportul public crește, dar de fapt reprezintă doar un anumit grup de populație. Ponderea transportului public în uh, cursele zilnice urbane e destul de mică aici, partea cu albastru de jos. Dacă continuăm activitatea obișnuită, business as usual, a doua coloană nu o să crească foarte mult. Cu toate acestea, numărul total va crește, inclusiv mobilitatea motorizată privată. Dacă, pe de altă parte, și aceasta e ultima coloană, dacă reușim să dublăm ponderea modală a transportului public și apar tipare mai durabile de mobilitate. După cum vedeți, asta reduce drastic și emisiile de gaze cu efect de seră din transportul public. Iată de ce recomandăm să se mențină țintele ambițioase din Carta Albă, Trebuie să ne gândim că aceste ținte încurajează orașele să adopte pe plan local politicile corecte. Unde e necesar, Uniunea Europeană ar trebui să consolideze măsurile pentru a atinge obiectivele din Cartea Albă. O politică eficientă depinde de multe decizii, de exemplu planificarea urbană, politici de parcare, infrastructură, investiții în infrastructură. Recomandăm că Uniunea Europeană să sprijine orașele în adoptarea de politici coerente la nivelul adecvat. A treia recomandare este de a da uh, sprijin de financiare perspective pentru infrastructura publică de transport, investiții strategice care trebuie să fie incluse în uh, mecanismul pentru interconectarea Europei și Fondul European pentru Investiții Strategice. Asigurarea finanțării pe termen lung este baza dezvoltării cu succes a transportului public urban, o cerință prealabilă pentru schimbarea de mod pentru a îmbunătăți transportul și pentru a aplica tehnologii eficiente cu carbon redus. Trebuie să încurajeze această finanțare pe plan național. De asemenea, pentru a îmbunătăți transportul public e nevoie de cercetare și inovare în continuare, astfel de îmbunătățire ar sprijini aceste schimbare de mod. Și un ultim lucru, recomandăm ca Uniunea Europeană să continue cu internalizarea costurilor externe și veniturile să fie alocate pentru transport public durabil colectiv. Și vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum Sabine Trier de la ETF, uh, Federația Europeană a Lucrătorilor în domeniul transporturilor. European Transport. Mulțumesc. ETF reprezintă mai mult de 3,5 milioane de lucrători în domeniul transportului în toate modalitățile de transport din Europa. Problema este că noi avem foarte multe de spus în legătură cu politicile de transport din Cartea Albă, pentru că au un impact asupra condițiilor de ocupare, însă niciodată nu avem timp suficient, șase minute nu sunt suficiente. Așadar, voi pune accentul pe dumpingul social și pe necesitatea unei agende sociale pentru transport. Bineînțeles că putem să discutăm pe fiecare modalitate de transport în particular, însă aici voi vorbi la modul general. Nu trebuie să uităm că fără lucrătorii din transport nu există transport, cel puțin pentru următorii 20 de ani. Cartea albă pentru transport spune în paragraful 37 că deschiderea pieței trebuie să meargă mână în mână cu uh, locuri de muncă de calitate și condiții de lucru. Pentru că resursele umane sunt o componentă crucială a oricărui sistem de transport de înaltă calitate. Spune mai departe că este, că este bine cunoscut că uh, Uh, crizele de aptitudini și forțe de muncă vor deveni o problemă majoră pentru transport în viitor. ETF consideră că mesajul este pozitiv, însă fosta comisie a, uh, s-a limitat la vorbe și nu a luat acțiuni pentru a, pro, pentru a preveni sau să rezolv, pentru, sau pentru a rezolva efectele negative ale deschiderii pieței asupra calității locurilor de muncă și pentru a împiedica dumpingul social. Putem să vă dăm mai multe exemple pentru toate modalitățile de transport. ETF are impresia foarte puternică că anume, anumite caracteristici ale transportului sunt ignorate în mod uh, constant. În primul rând, trebuie să fim conștienți că lucrătorii mobili sunt, prin definiție, definiție mobili acest lucru nu ține de mobilitatea lucrătorilor în Europa. Vorbim aici despre lucrătorii mobili care sunt, prin definiție, mobili. Sunt mai vulnerabili, au nevoie de protecție specială pentru a nu deveni victime ale unor, unor modele de afaceri care folosesc orice lacună disponibilă pe piața internă cu obiectivul de a reduce costurile sociale și de muncă la minim nu doar lucrătorii vizați, dar și companiile care oferă uh, condiții corecte și o plată corectă lucrătorilor sunt afectate negativ. Aceste practici de dumping social periclitează uh, locurile de muncă de calitate și uh, condițiile de lucru bune. În al doilea rând, multe locuri de muncă în transport sunt legate direct de siguranță. Un sistem de transport sigur are nevoie de condiții bune și stabile de lucru, pentru că împiedică oboseala și uh, păstrează lucrătorii motivați. În al treilea rând, sectorul transporturilor are un, o atractivitate structurală pentru și un dezavantaj pentru că este vorba de ore de lucru neobișnuite și perioade lungi uh, departe de casă. Într-o societate modernă în care tinerii, uh, femeile, dar și uh, bărbații țin la reconcilierea între viața socială și lucru, Trebuie să facem din ce în ce mai multe eforturi pentru a atrage lucrători către profesiile de transport. Însă nu se întâmplă acest lucru. ETF și membrii săi văd că piața internă în domeniul transportului a creat eșecuri sociale care nu sunt acceptabile pentru sector și pentru lucrătorii săi. Președintele Juncker și mm, Comisarea pe Transport Bulc au declarat că se opun dumpingului social. Acum a venit vremea să își transforme vorbele în fapte. ETF este de părere că o revizuire că o rescriere și nu doar o revizuire a mm, că cărții albe din 2011 este necesară lupta împotriva dumpingului social în toate modalitățile de transport și uh, stabilirea unor reguli care să asigure condiții egale la nivel social pentru toți operatorii din domeniul transportului sunt uh, necesare. Uh, o rescriere trebuie să um, rezolvă următoarele probleme. Companiile care au sediul la o căsuță poștală Uh, pavilioane de conveniență în aviație și în alte modalități de transport, discrepanțele între statul unde compania este înființată, unde sunt înregistrați lucrătorii și unde se prestează serviciile de transport. Uh, legislația împotriva muncii individuale false, îmbunătățirea legislației uh, împotriva utilizării lucrătorilor temporari și a subcontractării serviciilor doar în scopul dumpingului social protecția socială obligatorie a lucrătorilor în licitațiile competitive pentru aeroporturi, modalități și instrumente pentru a asigura monitorizarea și aplicarea reguli pentru muncă, șofat și uh, odihnă pentru lucrătorii mobili, utilizarea tahografului extinsă în toate sectoarele, Uh, și um, măsuri care să asigure un nivel înalt de calificare și formare pentru a evita dumpingul de calificări, măsuri care să asigure uh, protecția socială a uh, lucrătorilor mobili care au o diferență între locul de rezidență și locul unde lucrează sau mai multe locuri de muncă, o definiție mai bună a uh, Uh, bazelor temporare și uh, principale, să se asigure recunoașterea sindicatelor în anumite uh, linii aeriene, măsuri puternice pentru a pune sub acuzare a companiilor care nu respectă legislația socială și de muncă. Observăm o anumită tendință de a transfera problemele către dialogul social, însă dialogul social nu poate să rezolve problemele. Este nevoie de legiuitor sau de legiuitori precum și de autoritățile de punere în aplicare în momentul existenței legislației. Dialogul social trebuie să fie consultat și ascultat. Și bineînțeles că comisiile pentru dialog social sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a contribui la găsirea unei soluții, însă nu pot să dea ele însă soluția. În concluzie, ultimele evoluții la nivel global și comunitar ridică preocupări în legătură cu durabilitatea industriilor de transport europene, atât din punct de vedere economic cât și social. Pentru a garanta o concurență corectă, trebuie să se asigure condiții egale. De aceea, ETF consideră că o continuare a agendei de liberalizare, fără rezolvarea problemelor sociale, fără o agendă socială serioasă, ar crea probleme economice, sociale și chiar politice în interiorul Uniunii Europene. Cerem Comisiei Europene și Parlamentului European să oprească dereglementarea socială provocată de o abordare oarbă a procesului de liberalizare care nu integrează în mod serios o agendă socială. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Trecem la întrebări. Vin Van de Camp dat de vermoeidheid. Vă mulțumesc, domnule președinte. Probabil că nu vă va, vă va surprinde că lumea a, a obosit ușor deja la această oră. Însă continuăm. Primele două întrebări pentru doamna Iost. Puteți să ne spuneți lucruri bune despre țările bune și cele care nu sunt chiar așa de bune? Știu că nu Uh, văd că siguranța rutieră se îmbunătățește în anumite state, dar nu în altele. În al doilea rând, ce, ne, ce poate să facă mai mult Europa? Sunt multe măsuri pe care le-ați propus în raportul dumneavoastră, măsuri naționale care trebuie să fie adoptate la nivel național și pentru evaluarea la jumătate de termen a cărții albe trebuie să știm foarte clar ce poate să facă Uniunea Europeană. Domnule Erwin, am văzut că stați doar un moment și ETSE v-ați eh, implicat în planul de a dubla transportul urban. Este un plan foarte bun pentru că consider că automobilele din orașe se reprezintă o problemă majoră. Și aș dori să vă întreb ce putem face pentru a promova transportul urban, pentru că a fost eh, o situație destul de drastică. Uh, pe care am văzut-o cu linia galbenă și cea roșie. În domnul avanțată, în documentul, în cartea albă din 2011, am convenit ca aceste costuri să fie internalizate. Cine a împiedicat acest lucru? Doamna Trier. Mesajul dumneavoastră este foarte clar, dar este ușor învechit piața s-a schimbat, condițiile de muncă s-au schimbat, au devenit mai flexibile. Aș dori să știu care sunt cele trei puncte pe care le-ați recomandat dumneavoastră ca acțiuni. Uniunea Europeană poate să adopte norme, însă dacă piața se dezvoltă diferit, de exemplu în sectorul aerian, unde există concurența din afară, din afara Uniunii, nu ne ajută foarte mult să luăm măsuri. Puteți să ne dați exemple mai clare în legătură cu provocările la care uh, vreți să răspundem? Mulțumesc frumos, domnule Țapardel. Inițiativele dumneavoastră sunt foarte utile, le apreciez, mai ales cele ce țin de siguranța circulației și cele ce țin de dimensiunea socială în domeniul transporturilor, fiind un reprezentant al grupului social-democrat, însă în același timp este foarte important că această Cartea albă să vină cu, cu îmbunătățiri și cu un impact real asupra vieții cetățenilor, să vedem cum aceste atribuții, care știți că de cele mai multe ori sunt atribuții și ce țin de subsidiaritate de nivelul național, pot fi impuse și implementate la nivel european aceasta ar fi întrebarea mea, pentru că dimensiunea socială este foarte importantă. Măsurile privind calitatea locurilor de muncă, pregătirea, uh, remunerarea muncii uh, uh, din, domeniul transporturilor este foarte importantă, dar cum putem să armonizăm aceste aspecte cu aspectele ce țin de ordin național sau cu faptul că aceasta este o atribuție ce ține de statele membre. De asemenea, și în ceea ce privește siguranța și securitatea, este foarte importantă, trebuie să limităm numărul accidentelor rutiere, trebuie să limităm numărul deceselor, dar cum facem ca să putem implementa la nivel european astfel de decizii și să determinăm statele membre să, să ia în considerare ceea ce noi stabilim aici la nivelul Parlamentului European și al Comisiei. Mulțumesc. Vielen Dank, Gesine Meissner. Ja. Mulțumesc, Gesine Meissner. Mulțumesc, uh, mulțumesc și în numele Partidului Liberal uh, pentru toți vorbitorii. Este vorba de UPNV, este, trebuie îmbunătățit mult. Vin Van de Camp a vorbit despre asta și studiile dumneavoastră au arătat-o. Însă ce putem face de la nivel european tocmai Uh, când acest subiect ține de subsidiaritate. Noi finanțăm, bun, știu că este vorba numai de bani, dar finanțăm coridoare de transfer, dar este mai puțin vorba de acest lucru decât de statele decât ce, ce ține de statele membre. Ce credeți că ar trebui să fie prevăzut în uh, legislație în acest sens? Apoi ați vorbit despre Um, uh, transferul modal. Se poate face foarte mult uh, la nivel urban, dar ce se întâmplă cu zonele rurale? Aici nu funcționează lucrurile. Poate că am putea să avem o variantă de la acest lucru. Uneori uh, se fac legături de tren care nu au fost întotdeauna cele mai inteligente. Uh, așadar, ce se întâmplă cu zonele rurale? Și apoi încă o întrebare ce ține de o mai bună educație în domeniul transportului. Este ceva ce ține de um, traficul în interiorul orașelor, de exemplu, așa numitele open space, dacă digitalizăm totul, se spunea, nu avem nevoie de indicator pentru că fiecare în mașina lui este reglat, să spunem așa, de, uh, de propria sa mașină. Dar avem și pieton, trebuie să vedem totuși uh, cum putem crea o posibilitate de a include și persoanele cu dizabilități, uh, acolo când este vorba și de um, mașinile automate. Mulțumesc, Maria Kylonen. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuoron pitäjille. Mulțumesc uh, celor care au intervenit pentru observațiile lor excelente. Aș dori să pun o întrebare doamnei Savintrier, care reprezintă Federația Lucrătorilor din domeniul transportului. Ați spus că trebuie să acționăm urgent pentru a pune capăt dumpingului social. Care ar fi aceste acțiuni? Vă mulțumesc, domnul Davos Kelec. Da, din nou am auzit prezentări foarte bune. Prima întrebare privește siguranța pe șosele. Suntem în spatele Statelor Unite care în momentul actual a intrat în vigoare, a, a pus în vigoare sistemul de apel de urgență din mașină. Noi încă nu avem ace- un asemenea sistem la, pe automobilele europene. Este un aspect care poate să influențeze mm, cazurile de accidente și siguranța, Uh, și poate să influențeze și competitivitatea industriei auto europene. A doua întrebare. Azi am avut o discuție cu colegii la, pe un alt subiect, însă trebuie să vorbim despre politici, despre oamenii care să urmeze aceste politici și, în al treilea rând, avem nevoie de cineva care să financeze politicile. Care este părerea dumneavoastră? Astăzi putem cumpăra un bilet de avion pe smartphone. Primim uh, boarding pasul pe, uh, pe același telefon Însă nu este la fel de ușor să cumpărăm uh, bilete pe transport public. Este oare posibil să se găsească bani în planul de investiții Juncker pentru a convinge domnul comisar că transportul public merită bani, că merită uh, o soluție inteligentă la nivel european. Vă mulțumesc, domnul Dieter Koch. Ich habe eine Frage an Frau Joost vom ETSC. Sie hat ein Fahrrad. O întrebare către domnul, doamna Joost. S-a vorbit despre uh, asistența uh, în domeniul șofatului. Au existat uh, evoluții, sisteme de asistare a șoferilor vă așteptați ca din domeniul politic să fie obligatorii aceste sisteme sau mai degrabă piața să se ocupe de asta și uh, statul să facă, sau nivelul de legiferare să facă mai campanii de informare. Mulțumesc. Președintele, sunt eu pe lista vorbitorilor. Uh, așa numitul tichet de semestru uh, a fost menționat de mai multe ori, era uh, abonamentul pentru studenți, timp de un semestru. Uh, acesta era abonamentul și uh, studenții s-au, uh, s-au obișnuit, uh, au folosit acest sistem 5-6 ani și cei care au început au continuat să folosească transportul uh, public. Al doilea punct 10% din mașinile din Europa ar fi suficiente pentru ca noi să fim mobili. Uh, asta a spus Rainer Monheim. Asta înseamnă 90% mai puțin de mașini. Și acum îmi închipă imediat industria auto care spune nu se poate pierde milioane de locuri de muncă în Europa. Așa este, dar cum reacționăm la asta? Asta este întrebarea, pentru că lucrurile nu trebuie să rămână așa cum sunt. Dacă se schimbă uh, comportamentul oamenilor, trebuie să se schimbe și industria. Și avem un exemplu bun. Nu spun uh, că ar, ar fi și 80-90% mai puțin rănit dacă am renunțat la mașini, dar exemplul Daimler-Benz. Acum 25 de ani, șeful de la Daimler-Benz a spus nu mai trebuie să fim un concern de mașini, trebuie să fim un concern de mobilitate. În urmă cu 25 de ani, Daimler-Benz nu făcea numai merțanele, făceau, uh, construiau trenuri, inclusiv biciclete, cât se poate de multe lucruri. În, uh, a, pe atunci o bicicletă fără lanț costa 6.000 de mărci germane. Când el a, uh, acel șef a părăsit întreprinderea, următorul a vândut toate aceste divizii care țineau de alte tipuri de uh, Um, de transport și s-a menținut numai uh, producția de automobile. Iar acum Daimler-Benz depinde exclusiv de această de industria auto. Acum avem însă un boom de uh, trenuri, trenuri uh, de mare viteză, biciclete, biciclete electrice. Dacă concernele auto fac acest transfer, această adaptare de la concernul, de la întreprinderi auto la întreprinderi de mobilitate, pentru că Mercedes poate să uh, construiască la fel de bine un Mercedes ca și un tren de mare viteză dacă face această adaptare. Vă întreb și care este poziția dumneavoastră în acest sens. Putem spune că, da, uh, am putea crea noi locuri de muncă dacă industria auto și am menține locurile de muncă dacă industria auto ar, s-ar schimba, ar face această trecere de la uh, uh, industrie auto la industrie de mobilitate. Bineînțeles că noi vrem să asigurăm locurile de muncă, dar aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre această idee. Și acum uh, ne întoarcem la răspunsuri în aceeași ordine. Am să-i dau cuvântul în primul rând doamnei Ios. Thank you. Um, the question... Mulțumesc. Uh, întrebarea domnului Van de Camp referitoare la țările bune și cele, cele rele. Avem țările bune, care au uh, un număr scăzut de uh, morți, decese în trafic, uh, Suedia, Regatul Unit, uh, țările de jos și Irlanda a făcut treabă bună. Există și țări care au făcut uh, progrese mari, țările Baltice, Spania. Uh, am analizat acest progres și nu tot toate progresele țin de criză. Um, au fost progrese adoptate de către statele membre. Majoritatea țin de aplicare, de aplicarea de către poliție a um, reglementărilor privind viteza, consumul de alcool, lipsa uh, centurii și a um, căștilor de securitate. Dacă ar fi să fie însă o singură măsură care să fie implementată, ar fi cea referitoare la viteză. Uh, Uh, să se facă controle și să se explice de ce, nu pentru a câștiga mai multe fonduri la bugetul de stat, ci pentru a salva vieți. Iar rezultatele din Spania și Franța ne arată că acest lucru funcționează. Apoi este vorba de îmbunătățirea infrastructurii. Aici se creează legătura înspre ceea ce poate face Uniunea Europeană și Parlamentul European. Instituțiile europene au un rol aici. Nu totul depinde de statele membre, iar statele membre trebuie să fie stimulate să facă mai mult a menționat faptul că avem nevoie de o um, adaptare a directivei privind siguranța infrastructurii la um, toate șoselele, astfel încât să se identifice uh, zonele în care sunt uh, sigure uh, și să se corecteze acest lucru. Însă această directivă se uh, se referă numai la uh, coridoarele TNT și nu și la toate celelalte șosele și drumuri. Apoi, uh, există o tendință scăzândă de decese pe șosele, însă nu reducem numărul uh, grăniților grav cu aceeași viteză cu numărul deceselor. De asemenea, solicităm o Agenție Europeană pentru Siguranță în Trafic, 97% din decesele în transport au, loc, au loc în transportul rutier. Am vrea, de exemplu, ca Agenția pentru Transport Feroviar să fie numită Agenție pentru Transport uh, pe continent, pe pământ. Tehnologiile de siguranță ar trebui să fie impuse în mod obligatoriu în reglementarea, în regulament, revizuirea regulamentului privind uh, siguranța. Uh, s-au făcut uh, multe progrese, iar costurile scad. Progresul pe care l-am văzut uh, ne-a arătat că din ce în ce mai multe uh, modele de mașini au acest sistem de frânare de urgență, de amintirea faptului că trebuie să-ți legi centura și toate acestea sunt promovate de Cap. Însă trebuie să nu uităm că asta este în beneficiul tuturor cetățenilor. Vedem că piața este divizată între statele occidentale, în care um, producătorii de automobile oferă aceste standarde ca um, aceste modele ca standard, și în alte țări uh, din Est uh, uneori, unde nici măcar nu poți uh, avea asta ca opțiune. Apoi solicităm Um, aceste sisteme de frânare de urgență uh, obligatorii, plus uh, sistemul de amintire de legare de centură pentru toate scaunele. Asta, uh, sistemul de frânare obligatoriu ar fi uh, util pentru salvarea vieții unor bicicliști, de exemplu, și a pietonilor. Danke sehr. Christopher Irving. Mulțumesc, Christopher Irving. Thank you very much. Um, I suppose like most of us in here, I believe that... Mulțumesc. Cred că, la fel ca mulți dintre noi aici, cred că uh, transportul este cheia pentru coeziune socială, pentru creștere și dacă uh, vrem să salvăm planeta, știm că transportul este vital în acest uh, sens. Dacă sunteți de acord cu mine, ca să vă răspund, domnule raportor, ce se poate face mai mult pentru a promova transport, transportul urban, e bine, eu aș începe prin a spune clar că transportul este o chestiune serioasă. Nu putem avea politici de transport care sunt adoptate și apoi nu sunt aplicate. Să vedem pachetul feroviar Considerăm că uh, domeniul feroviar uh, este esențial pentru viitor, dar cum se face că am ajuns în această situație cu industria în domeniul feroviar, cu Consiliul care blochează? Trebuie să facem mai mult. În ceea ce privește centrele urbane, ne întrebăm în primul rând ce vrea cererea, ce au nevoie consumatorii. Ei au nevoie de accesibilitate, știm pentru că o spun, au nevoie de fiabilitate, deci punctualitate, au nevoie de un loc când, uh, când au nevoie, când, când vor și trebuie să-și poată permite serviciul. Iar politicile asta trebuie să livreze. Eu vin din Regatul Unit. Ce mi se pare interesant acolo este că, pe de-o parte, a existat un angajament ideologic pentru deschiderea pieței, ca un fel de liberalism economic aplicat peste tot, și asta a avut un, un impact foarte interesant asupra uh, serviciilor de autobuz în, în afara Londrei. În Londra, un nivel de intervenționism politic a dus la creșterea utilizării autobuzelor. Uh, în plus, prin uh, sistemele de um, vânzare de bilete și prin uh, regulile impuse în trafic, uh, totul a crescut. Însă, și am progresat foarte mult, dar este nevoie de voință politică să punem capăt ipocriziei pentru asta. Deci, pe scurt, asta spun Parlamentul lui. Uh, abordați pe ipocriți, faceți în așa fel încât politica să fie simplă și ușor de aplicat. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, spune domnul Avanțata ce putem face pentru a îmbunătăți transportul public, ce putem face pentru a îmbunătăți transportul public urban. Cred că un element cheie este să rezolvăm paradoxul ce ține de principiul subsidiarității. Bineînțeles că transportul public este un domeniu local și este esențial ca anumite decizii, ca anumite priorități să fie în continuare foarte clar definite la nivel local. Însă, în ziua de azi, urgența cea mai mare este în orașe. Vedem că instituțiile europene uh, sunt reticente, de exemplu, la nivel bugetar, dar nu numai la nivel bugetar, ci și la nivelul intervențiilor uh, care pot fi avute în vedere în acest domeniu de activitate. Urgența este în orașe, aici există provocări, aici își au locul provocările ce țin de schimbările climatice, aici este nevoie de o îmbunătățire a calității vieții, aici trebuie să se îmbunătățească competitivitatea. În orașe, cetățenii uh, au așteptări, uh, cetățenii sunt pasageri, în orașe de multe ori ești blocat dimineața în uh, trenuri locale uh, supra-solicitate și asta ne face pe toți să fim foarte prost dispuși pentru că ne începe prost ziua. Și aici trebuie acționat. Trebuie acționat astăzi pe baza obiectivelor bine definite în Cartea Albă, dar um, care trebuie um, să fie aplicate mai repede. Trebuie să înțelegem că acum este momentul să acționăm um, și în plus trebuie să acționăm aici pentru că este și un domeniu de excelență. Trebuie să reacționăm, dar trebuie în același timp să și profităm de faptul că este un domeniu în care avem expertiză. Trei priorități. 1. Cercetarea. Să nu uităm transportul public urban în proiectele de cercetare. Asta este de multe ori ruda săracă a um, programelor de cercetare. Apoi, investițiile. Se vorbește mult despre acest plan Juncker. Ținta îmbunătățirii competitivității europene nu va fi atinsă dacă uităm orașele. În aceste rețele transeuropene, în TNT, se vorbește despre nodurile urbane. Cred că aici avem de-a face cu o oportunitate. Suntem încă la început, dar cred că lucrurile pot fi dezvoltate și cred că ar trebui să mergem în această direcție. Și în al treilea rând, coerența. Nu vom îmbunătăți lucrurile prin ajustări pe aici, pe acolo trebuie să uh, facem un pas înapoi și să vedem imaginea de ansamblu. Trebuie să ne gândim la planificarea urbană, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri de um, orarul de muncă decalat, la munca de la domiciliu și așa mai departe. Și bineînțeles, uh, vor, ați vorbit și despre internalizarea costurilor externe. Uh, este ceva ce solicită de multe ori uh, mult curaj, uh, curaj greu de uh, adunat dacă ești supus următoarelor alegi locale. Este dificil, e nevoie de curaj, dar face parte din soluție. Un ultim element, doamnă Meissner, meseria transportului public este să transporte mase mari, dar și indivizi, persoane. Și aici este miza uh, și anume există o miză și în domeniul uh, transportului în zonele rurale. Este ceva ce nu trebuie să uităm. Mulțumesc! Danke sehr und jetzt Sabine Trier. Mulțumesc, Sabine Trier. Mulțumesc, domnul Van cunosc mai bine transportul terestru, căi ferate, șosele și căi navigabile și o mare parte a forței de muncă e aici, iar problema concurenței internaționale nu e pertinentă pentru aceste sectoare. În ce privește aviația, <clears throat> cred că poate merită să ne uităm la exemplul sectorului maritim. Există o problemă uriașă cu pavilioanele de conveniență, de 50 de ani încoace. Dacă utilizăm acest argument, mai devreme sau mai târziu ajungem și la sectorul aviației, unde e problema că nu mai sunt lucrători europeni în aviație. Ar trebui să avem această idee în minte și să ne gândim și la alte exemple <clears throat> mult mai avansate. Cele trei chestiuni de cea mai mare relevanță, e greu să aleg dar cred că una dintre marile probleme în transportul pentru lucrătorii mobili o reprezintă asigurarea transparenței contractelor de muncă, unde se plătesc asigurările sociale și să se evite situații în care există companii care nu există decât într-o căsuță poștală. Lucrătorii nu știu dacă se plătesc asigurările sociale, cui să-și adreseze îngrijorările legate de siguranță și sănătate la locul de muncă. Asta se leagă de companiile acestea care există doar pe hârtie, mm, persoane fiice autorizate care nu există decât teoretic, asigurări sociale e un pachet care trebuie tratat în ansamblu. Celălalt aspect siguranța de mare pertinență care duce la condiții de muncă, timp de odihnă, cu o prioritate extrem de mare <clears throat> și, după cum spuneam, intervenție nu doar în transporturi uh, rutiere, ci în toate modurile de transport și trebuie să facem eforturi uriașe de aplicare a legislației existente și de a uh, crea mijloace acolo unde ele nu sunt încă disponibile. Al treilea punct care se leagă de propriul sector protecția obligatorie a lucrătorilor în contextul licitațiilor în transportul publice sau aeroporturi. Mulțumesc. Trecem acum la observațiile din partea raportorului de la CESE. Ștefan Bach. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comitetul Economic și Social European a fost solicitat uh, de Parlamentul European să-și uh, exprime păreri în legătură cu implementarea Cărții Albe din 2011, drept contribuție la activitatea Parlamentului de a pregăti un raport. Suntem recunoscători pentru această șansă de cooperare. Avizul CES încă nu e gata. <clears throat> Urmează să-l adoptăm la plenara din aprilie ce pot acum este să vă prezint un rezumat al proiectului, așa cum se găsește după două întâlniri ale grupului de lucru. Ca și dumneavoastră, și noi am ținut o audiere pe 6 martie pentru a avea contribuție de la mai mulți factori interesați în legătură cu situația implementării și părerile pentru calea de pe viitor. Am observat că, în mare măsură, Comisia și-a ținut promisiunile din Cartea Albă pentru că aproape jumătate dintre probleme au făcut obiectul unor măsuri din partea Comisiei, dar volumul de legislație finalizată e mai puțin impresionant. Legiuitorii, în multe cazuri, n-au acceptat propunerile Comisiei sau le-au modificat astfel încât le-au făcut de nerecunoscut. În alte cazuri, statele membre le-au aplicat lent sau în mod nesatisfăcător. Așa se întâmplă cu deschiderea pieții căilor ferate cu edificarea cerului unic european, pachetul aeroportuar, internalizarea costurilor externe și alte elemente importante ale cărții albe. În mod clar, legislația nu e un proces tehnic de a îndeplini un plan, e un proces politic care produce ceea ce e acceptabil pe plan politic, dar discrepanțele între obiectivele ambițioase stabilite în Cartea Albă și realitate sunt tot mai mari. Iată de ce credem intenția clar uh, precizată a noi comisii de a se asigura care e situația politică înainte de a face o propunere. Le prefera să depună propuneri mai puține, dar de succes și să dea o prioritate mare implementării și monitorizării. Mi se pare ceva solid. Sperăm să vedem dovezi uh, într-o carte albă revizuită. Aproape toate temele ridicate în Cartea Albă continuă să fie pe agenda și puține sau niciuna nu se pot considera ca fiind finalizate sau doar uh, ținând de implementare. Proiectul nostru de aviz subliniază câteva chestiuni pe care le considerăm de importanță deosebită. Finanțarea și interacțiunea între <clears throat> mecanismul pentru interconectarea Europei și fondul european pentru investiții speciale o temă importantă, având în vedere nevoile de finanțare pentru a finaliza proiectele respective TNT și aici vedem posibilități deosebite pentru EFSI de a face mai multe resurse disponibile pentru proiecte care nu sunt viabile pe plan comercial, dar unde interesul societal e uriaș, cum ar fi proiecte transfrontaliere sau în zone cu populație redusă. Vedem și posibilități ca EFSI să contribuie la implementarea de proiecte care sunt importante, dar nu pot fi acoperite de CF. Dar vedem și o îngrijorare majoră cu FC și anume faptul că suma luată de la mecanismul pentru interconectarea Europei pentru a da garanții în legătură cu acest aspect, spunem că trebuie să avem asigurări că acești bani, cam 2,7 miliarde de euro, vor fi utilizați cu adevărat într-o modalitate compatibilă cu prioritățile de transport și tente, pentru că altfel riscăm să vedem că totul e înghițit de proiecte atractive pe plan comercial care contribuie cu puțin la obiectivele de conectivitate din TNT. În ce privește finanțarea infrastructurii, intenționăm să facem avertismente împotriva taxării privită ca soluție universală. Există zone care niciodată nu o să dea rezultate și unde taxele ar avea un nivel prohibitiv, ceea ce înseamnă că ar fi restricții pentru majoritatea cetățenilor și efecte dezastruoase asupra competitivității pentru afaceri. Așa stau lucrurile cu zonele izolate sau cu populații reduse și pentru persoane într-o situație economică precară. Aceste efecte potențial negative ale taxării ar trebui evitate. Același lucru e valabil și pentru internalizarea costurilor externe Credem că e fără sens în regiune în care nu ai nimic de ales, unde nu există decât transportul rutiere și congestia nu pune probleme. În astfel de situații, polatorul plătește nu va face decât să crească costul mobilității. Credem de asemenea că e ceva important să se facă o distinție clară între polatorul plătește și utilizatorul plătește, pur și simplu pentru că obiectivul internalizării costurilor externe este de a taxa comportamentul construirea modelului de finanțare pe astfel de venituri, care e menit să reducă um, cu trecerea timpului, ni se pare ceva foarte inteligent. De asemenea, schimbarea de mod e un obiectiv care trebuie să devină mai flexibil și decât era în Cartea Albă din 2011. Există diferențe uriașe între statele membre și între centru și periferie. Sugerăm comodalitatea pentru ca toate modurile de transport să fie mai eficiente și mai durabile și separat și la un loc ar fi o opțiune mai bună pentru viitor. Credem că deschiderea pieții este importantă în toate sectoarele pentru a mări eficiența transporturilor durabile, dar credem că e important și ca regulile care le guvernează fie clare și ușor de urmat. Din păcate, nu așa se întâmplă întotdeauna în prezent. Deci o bună utilizare a programului RIFIC și de mai bună legiferare ar fi ceva salutar o piață internă cu reguli clare e benefică atât pentru pasageri cât și pentru transportul de mărfuri. Dumpingul social e un alt lucru pe care îl vedem ca problemă majoră și ceva care trebuie contracarat. Cu toate acestea, nu e neapărat legat de descrierea pieții ca atare. Există reguli <clears throat> pentru divergențele persistente între nivelul de taxe și de protecție socială, cum ar fi directiva lucrătorilor detașați și recenta propunere de platforma europeană de a preveni munca nedeclarată, eventual alte măsuri suplimentare sunt necesare, o mai eficientă comunicare între autorități dintre diverse state membre sunt necesare, dar trebuie să evităm crearea de remedii care sunt mai periculoase decât problemele. Adică soluția trebuie să fie proporționată și să nu fie obstacol în calea majorității actorilor de pe piață care respectă regulile. Credem că transportul urban e o chestiune foarte importantă pentru viitor, atât pentru transportul de călători cât și de mărfuri. Prin urmare, credem că există argumente de extinde legislația sau competența europeană la orașe în domeniul transportului pentru a permite armonizarea, de exemplu pentru reglementarea accesului și sistemele de taxare care sunt importante atât pentru mediul înconjurător cât și pentru buna funcționare a pieții interne. Deși inovarea tehnică, inclusiv uh, carburanți uh, alternativi și modele de propulsie alternative sunt importante, o utilizare mai mare a transportului public este o măsură care ar da rezultate imediate. Prin urmare, credem că ar trebui să se sublinieze în Cartea Albă acest lucru. În încheiere, vreau să spun că în acest context am vrea să ne concentrăm pe noi modele de afaceri, cum ar fi Uber. Comisia trebuie într-adevăr să examineze și aspectele sociale, condițiile de muncă ale șoferilor, situația călătorilor în calitate de consumatori și diviziunea responsabilităților în caz de accidente sau alte incidente. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați dat posibilitatea să ne exprimăm în comisia dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem doi vorbitori. Timpul a trecut. Am să îi rog pe interpret să ne acorde timp pentru acești doi vorbitori. Am să îi rog să fie subcinți și apoi uh, vin Van de Camp. Dar apoi, acum Comisia, Rolf Timar. Oh. Mulțumesc. În numele Comisiei vreau să spun că de mult salutăm inițiativa Parlamentului de a avea un raport din proprie inițiativă care să însoțească în mod util exercițiul nostru de inventariere legat de revizuirea cărții albe și să dea o contribuție importantă. După cum uh, și această audiere a demonstrat uh, prin calitatea și utilitatea intervenției. Deci la momentul potrivit, pentru că am început deja exercițiul, Mă gândesc că majoritatea ați văzut, dacă nu vă spun acum, că Comisia a lansat deja o consultare publică a factorilor implicați. Prin internet această consultare a fost lansată pe 10 martie. Cu toate acestea, am în vedere și probleme de timp, dar și faptul că la momentul potrivit vom face propunerile de substanță. Nu o să vorbesc foarte mult despre fond, ci poate doar câteva cuvinte despre procedură. Comisia încă nu s-a decis uh, care va fi forma legală sau produsul finit pe care o să le îmbrace revizuirea cărții albe din 2011. Ce vom face? Va fi un inventar a ce s-a implementat, ce nu s-a implementat sau nu suficient. Vom încerca să identificăm sau să analizăm motivele pentru care a fost eventual o implementare insatisfăcătoare. Audierea de azi a adus dovezi clare, trebuie să ținem cont de faptul că lumea din 2015, deși n-au trecut decât patru ani, nu mai e așa cum era lumea în 2011. Din diverse puncte generale, criza economică, prețurile la petrol, dar și în um, multe domenii specifice transportului, noi modele de transport, noi tehnologii, poate o mai mare atenție acordată aspectelor sociale, o abordare bazată pe servicii, etc., etc. Deci vom face evaluare calitativă a situației în 2015 cu viziunea și planul de acțiune din Cartea Albă din 2011 și probabil că uh, vom publica într-o formă de raport de implementare înainte de sfârșitul anului, dar rămâne de văzut cât de mare va fi apetitul politic al Comisiei spre sfârșitul anului, dacă se va dezvolta pe mai departe într-o evaluare politică mai completă la începutul anului viitor. Deci aceasta este actuala gândire și filozofie în momentul acesta în ce privește prioritizarea. Comisia va defini la momentul potrivit, pe baza contribuției dumneavoastră și a propriei analize, un ultim uh, cuvânt Cartea albă nu e singura activitate în domeniul transportului care avansează. Mulți, probabil că ați văzut, adoptarea Uniunii Energetice, planul de acțiune strategic și cadrul care include diverse inițiative legate de transporturi, agenda unică digitală, modul în care se vor lega între ele, toate rămân să fie reexaminate. Mulțumesc! Mulțumim și, în fine, dar nu mai puțin important, raportorul Wim van den Kamp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Desigur că ar fi tentant să fac acum un rezumat care să nu doresc decât încă o oră și jumătate a tot ce am auzit până acum, fără interpretare, dar o să mă abțin la PPE există o ședință internă în derulare despre EFSI, trebuie să merg și la acea reuniune și e sigur că finanțarea pentru transporturi e însigurată. Vreau doar să vă spun că a fost o zi extrem de utilă cu multă lume, nu în ultimul rând cei de la secretariat care v-au ascultat cu atenție tot timpul și eu mi-am notat diverse priorități transport urban, partajarea automobilelor, mobilitate, aspecte sociale. Acum ne vom apuca de treabă. Mulțumesc pentru toate propunerile. Sunt de acord întru totul cu reprezentantul Comisiei și anume că această audiere a reușit să conecteze diverse elemente. Pe 14 aprilie vom publica proiectul de raport și presupun că veți dori cu toții să vă aduceți contribuția. Aș vrea să mulțumesc în special uh, celor de la CES care și ei <clears throat> sunt pregătiți să ne dea o contribuție prin raportul lor și aș vrea să vă urez acum o seară plăcută tuturor. Vielen Dank. In der Kürze liegt die Würze. Mulțumesc. Spunem noi, cu cât mai succint, cu atât mai bine. Aș dori să vă prezint termenele. Prezentarea raportului actual este prevăzută pe 13-14 aprilie, apoi termenul pentru amendamente este pe 20 aprilie, iar Comisia TRAN va decide pe 28 mai, iar plenul în iulie 2015. Aș dori să mulțumesc și participanților la ultimul uh, panel. Aș dori să mulțumesc tuturor celor prezenți, secretariatului, interpreților, pentru că ne-au acordat timp suplimentar. Încă o dată mulțumesc și o seară plăcută tuturor. Cred că a fost o dezbatere fructoasă, intensă. Am prezentat uh, toat, am discutat toate aspectele prezentate de Cartea Albă. Încă o dată mulțumesc tuturor și o seară plăcută în continuare.